Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să ne reluăm lucrările. Dimineața a fost foarte ocupată, însă, deși am lucrat foarte mult, mai avem multe și pentru după amiază. Haideți acum să ne întoarcem la punctul 9. Este vorba de un schimb de opinii cu ambasadorul William E. Kennard, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană. Domnule ambasador, în primul rând, bine ați venit la reuniunea noastră și mulțumim încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Statele Unite sunt cea mai mare piață de export pentru Uniunea Europeană și cel mai mare partener comercial. Relațiile transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite modelează economia globală. De aceea ne bucurăm că uh, domnul ambasador a venit la comisia noastră și îi urăm bun venit la această discuție despre relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Împreună cu ambasadorul Kirk am discutat foarte multe la ultima sa vizită despre viitorul și perspectivele rundei de la Doha, de conflictele comerciale privind Airbus și alte probleme ce vizează ambele maluri ale Atlanticului. Ca să menționez doar câteva subiecte și sper, domnule ambasador, că și dumneavoastră vă veți referi la aceste aspecte în uh, luarea dumneavoastră de curând, dacă credeți că este necesar. În martie ne-am mai referit la un subiect la care am să vă rog să reveniți și anume cum priviți acordul semnat la, mai, la Washington în mai dintre comisarul de Hucht și uh, președintele Consiliului de Securitate, care va da un nou avânt acestui Consiliu Transatlantic și mai ales obiectivelor sale pe termen mediu și lung. Cred că vizita dumneavoastră e una foarte oportună, ne bucurăm să vă primim aici și vă mulțumim încă o dată că ați venit să vorbiți în fața noastră și să ne răspundeți la întrebări. Am să vă dau cuvântul pentru 10-15 minute maximum pentru uh, prezentarea dumneavoastră introductivă și după aceea vom avea un moment cu întrebări și răspunsuri. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Okay, it's okay. Can you hear me? It's fine. Okay. Mă auziți acum? Mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat astăzi aici. Mă bucur că am ocazia să fac acest schimb de opinii cu dumneavoastră în legătură cu chestiunea atât de importantă a comerțului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Vin astăzi în fața dumneavoastră, după cum bine știți, într-un moment de mare criză sperăm că suntem pe cale de a ieși din cea mai gravă recesiune de la al doilea război mondial în coace. În uh, Statele Unite au apărut temeri că recesiunea va reveni. Sperăm să nu se întâmple așa, deocamdată nu este clar ce se va întâmpla. Toată lumea are de suferit în acest mediu. În Statele Unite astăzi șomajul a ajuns la aproape 10%, 9,9%, ceea ce înseamnă peste 15 milioane de persoane șomere în Statele Unite și jumătate se află în șomaj de peste 6 luni. Deci ne confruntăm cu provocări foarte grave. Președintele John F. Kennedy, un erou pentru mine, a spus odată că uh, cuvântul în chineză pentru criză e format din două caractere. Unul reprezintă pericolul, celălalt reprezintă șansa. Și cred că în această vreme de criză trebuie să căutăm șanse, șanse de a colabora și de a face progrese pentru popoarele noastre. Cred că avem motive să fim optimiști. Evident, tratatul de la Lisabona a schimbat dinamica Uniunii Europene, a schimbat uh, raportul de forțe dintre diversele instituții, a dat mai multe puteri Parlamentului European, importante și numeroase. Și în cele cinci luni de când sunt ambasador al Statelor Unite aici, eu am uh, muncit din greu pentru a aprofunda relația noastră cu Parlamentul European și pentru a deschide noi căi de comunicare între Parlamentul European și guvernul american. Mă bucur să pot spune că membrii guvernului meu sunt foarte interesați să vă cunoască și să intre în relație cu Parlamentul European. După cum a spus președintele, ambasadorul Rod Kirk a fost aici în martie. Am avut și alți vizitatori de nivel înalt de la Washington, trimisul special Richard Morningstar, care a venit aici la Parlament, și secretarul uh, de comerț, uh, domnul Hightower, și de asemenea trimisul special pentru Orientul Mijlociu. Și de asemenea, avocatul general Eric Holder trebuia să fie astăzi aici ca să ia cuvântul în Parlament la Comisia Libe. Din păcate, a fost nevoit să rămână în Statele Unite din uh, cauza problemelor legate de uh, petrolul vărsat în Golful Mexicului. Altfel ar fi venit aici. Și sigur că recent uh, vicepreședintele Joe Biden a avut o apariție istorică la Parlamentul European. În numele guvernului meu vreau să vă mulțumesc pentru primirea deosebit de călduroasă de care s-a bucurat vicepreședintele aici în Parlament. Nu voi uita cât voi trăi cum a fost să asist în sala de plenară la uh, Uh, aplaudarea în picioare a vicepreședintelui american de către deputații europeni. Am avut o altă experiență foarte pozitivă în aprilie, când am mers la Washington pentru a comemora deschiderea biroului Parlamentului din Washington. Un alt reper uh, vital în relația noastră. M-am întâlnit atunci cu mulți deputați europeni la Washington și sunt foarte recunoscător pentru uh, faptul că pot să primesc delegații parlamentare la Washington și am și primit foarte multe. Faptul că atât de mulți deputați europeni vin la Washington este un lucru extraordinar. Eu privesc relația noastră cu Parlamentul și cu Uniunea Europeană ca pe o căsătorie. Trebuie să muncim ca să meargă bine. Toți cei care sunt căsătoriți sau au fost, știu că comunicarea este vitală, la fel și respectul reciproc și mă bucur să spun că există un respect reciproc între noi și o comunicare foarte bună și sper ca situația să rămână tot așa. În ceea ce privește domeniile uh, pe care cred că trebuie să ne concentrăm în continuare, în principal este vorba de comerț, clar. Acum când economiile noastre au de suferit din cauza acestei recesiuni, comerțul reprezintă o șansă pentru ca noi să colaborăm și să sporim productivitatea și să dăm locuri de muncă oamenilor. Încă încercăm să ne lămurim ce s-a schimbat după Lisabona. Destul de naivi, nu înțelegem foarte bine tot ce s-a schimbat, dar dorim să cooperăm strâns cu dumneavoastră în desfășurarea noilor competențe ce vă revin sub tratatul de la Lisabona. Mai departe, cred că este important să ne concentrăm și pe barierele netarifare. Consiliul Economic Transatlantic, pe care l-a menționat și președintele, este un instrument foarte util pentru uh, stimularea relațiilor noastre economice. Michael Froman și Karel de Hucht au avut o întâlnire foarte reușită în mai, au uh, planificat următoarele uh, chestiuni legate de aceste bariere netarifare sunt echipe de ambele părțile Atlanticului care uh, planifică ordinea de zi pentru următorul Consiliu Transatlantic și cred că uh, dacă vom reuși să rezolvăm problema barierelor netarifare, PIB-ul va crește foarte mult de ambele părți ale Atlanticului. Consiliul Transatlantic nu este singurul instrument în acest sens, dar este foarte util. Comerțul este un subiect politic foarte delicat în Statele Unite și bănuiesc că și aici. Din păcate, am uh, discutat cu foarte mulți uh, oameni din Statele Unite și am constatat că prea des uh, comerțul și globalizarea sunt privite cu suspiciune de către cei din clasa muncitoare. Cred că trebuie să susținem cauza comerțului liber e nevoie de multe, de multe călătorii în Statele Unite, de întâlniri cu lucrători, cu sindicaliști, cu uh, oameni politici locali, ca să-i convingem de avantajele liberului schimb. Președintele nostru, Barack Obama, crede în comerțul liber și în liberul schimb, dar e nevoie de multe eforturi la nivel intern și cred că la fel este valabil și în Europa același lucru. În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru că uh, m-ați invitat aici. După cum știți, sunt destul de nou în acest post. Sunt de cel mult șase luni la Bruxelles. Și mi se pare că uh, e un moment foarte bun să uh, mă aflu aici. Nu numai pentru că am sosit atunci când a început să se implementeze tratatul de la Lisabona și am întâlnit pe mulți actori importanți al, a instituțiilor europene într-un moment în care și-au început și ei uh, cariera. Dar nu numai atât, este un moment foarte important tocmai din cauza acestei crize cu care suntem confruntați cu toții. Îmi asum noile răspunderi într-un astfel de moment și cred că știți bine și dumneavoastră la Parlament că este important să ne gândim la locul unde ne aflăm în uh, istorie, care sunt evenimentele care modelează epoca noastră, care vor ajunge să modeleze modul în care fiecare dintre noi, lideri politici, ambasadori și așa mai departe, vom fi uh, judecați. Și vreau să vă spun cu umilință și cu respect că vom fi judecați după două evenimente importante care sunt mult mai mari decât noi toți. Unul este tratatul de la Lisabona. Vom fi judecați după modul în care va fi uh, implementat acest tratat după cum implementarea va îndeplini obiectivele atât de ambițioase ale acestui tratat. Dacă Lisabona va face Europa mai ambițioasă, un jucător, un actor global mai important. Și cel de-al doilea eveniment după care vom fi judecați este criza financiară. Este un eveniment definitoriu pentru epoca noastră. Ani și ani de acum înainte vom spune copiilor și nepoților noștri cum am supraviețuit acestei crize. Nu știu ce nume va purta această criză, dacă se va spune despre ea că a fost criza din 2008 sau va purta un alt nume, dar va trebui cu toții să răspundem la întrebarea ce ați făcut în timpul crizei? Cum v-ați ajutat economia să se redreseze ca lider? Ce ați făcut ca să-i ajutați pe cetățenii cei mai vulnerabili din societățile voastre? Ați făcut tot ce ați putut, ați dat dovadă de leadership real, ați depășit chestiunile ă, minore și conflictele nesemnificative care prea adesea despart Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și ați reușit să vă concentrați pe chestiunile principale și anume găsirea de creștere durabilă pentru popor, și probabil că cea mai importantă întrebare este, ați folosit instrumentele oferite de Lisabona pentru a consolida parteneriatul transatlantic și pentru a uh, redresa creșterea și prosperitatea în ambele economii? Doamnelor și domnilor, eu cred că modul în care dumneavoastră vă ocupați de aceste chestiuni va fi decisiv pentru cum veți fi judecați de istorie și cum vom fi judecați noi toți. Mă bucur că am șansa de a fi alături de dumneavoastră la Bruxelles acum când ne luptăm cu aceste chestiuni atât de importante ale vremii noastre. Mă uit acum la ceas și vreau să închei cu cuvintele înțelepte ale vicepreședintelui Joe Biden, care a spus la Parlament cu, cu aproximativ o lună în urmă că administrația Obama a început din nou să asculte, să-și asculte aliații. Eu asta fac la Bruxelles, nu doar aici, nu doar în această după-amiază, ci tot timpul. Am să mă opresc acum și aștept cu nerăbdare întrebările și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador! Haideți să-i ascultăm pe membrii Parlamentului European. Începem cu uh, domnul Caspari de la PPE. Um, Stimatele, stimate domnule ambasador Kenard, vă urez și eu bun venit în comisia noastră. Permiteți-mi însă să mă adresez în germană pentru că este mult mai ușor pentru mine și cred că și dumneavoastră înțelegeți mai bine pe interpreți decât pe mine. Ați discutat la început despre criză. Ați spus că trebuie să profităm de șansele oferite de această criză, dar deseori mie mi se pare că în această perioadă a crizei nu au avut loc inițiative noi. Uh, în trecut au existat inițiative și iată că acum le duc lipsa. În ciuda crizie, crizei, um, am văzut că nu am mai uh, nu am reușit să reglementăm situația de pe piețele financiare, nu am reușit să avansăm în tehnologie. Din nou apar probleme pe piețele financiare și nu știm exact cum le vom contracara. În ciuda crizei, nu am reușit ca noi, cei din Uniunea Europeană, împreună cu cei din uh, SUA, să reușim să stăm în fața altor actori principali, de exemplu India, China și așa mai departe, și nu am reușit să ajungem mai departe pe un drum bun care să ofere noi impulsuri în cadrul OMC. Îmi doresc ca acum să reușim să folosim criza aceasta ce durează de 2 ani pentru a da noi impulsuri. În aprilie am deschis biroul Parlamentului în Washington. Vedeți vreo oportunitate de a crea un birou omolog acestuia la Strasbourg sau la Bruxelles? A doua întrebare în ceea ce privește strategia comerțului cu exter- exteriorul. Am înțeles că președintele Obama dorește să dubleze cantitatea comerțului, dar vreau să știu cum anume va, veți reuși să faceți acest lucru. Am văzut că aveți arcoduri bilaterale asemănătoare cu cele ce le avem noi cu Columbia, cu Corea de Sud și așa mai departe, însă pentru dublarea exporturilor um, nu este nevoie de o abordare transatlantică. Numai întărind piața transatlantică, poate, se poate ajunge la o dublare a exporturilor în anii ce vor veni. Deci, întrebarea mea este, vedeți vreo șansă pentru atingerea acestui obiectiv? Vedeți vreo șansă de a impulsiona acest, uh, a, a impulsiona demersurile în vederea atingerii obiectivului? Totodată aș dori să vorbim împreună despre standarde comune. Noi acum uh, dezbatem foarte intensiv tema provenienței made in. De ani de zile există o dezbatere pe marginea acestui subiect și cred că acum, dat fiind acest proiect, ar trebui să încercăm cu toții împreună să găsim reglementări care să fie aplicabile și similare în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Așadar, vă întreb, v-ați imagina ca guvernul american să fie în măsură să ne trimite un delegat care în Parlamentul European, în Consiliu și de ce nu la Comisie, să ofere o mână de ajutor pentru a da un exemplu de ceea ce înseamnă reglementarea made in, așa cum se prezintă ea în America. Sigur, vor apărea suficiente diferențe, dar poate că vom identifica și anumite similitudini care să ne ajute și pe noi, care să ne ajute să creăm similitudini ulterioare între Uniunea Europeană și SUA pentru a crea noi sinergii. Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru prezența de astăzi. Cred că suntem cu toții extrem de interesați să avem o piață transatlantică, dar Uh, este nevoie să colaborăm pentru a crea această piață transatlantică și pentru a face față concurenței ce este impusă acum de ceilalți actori. Uh, mă bucur foarte mult că voi putea asista și la discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc! Thank you. Before... Mulțumesc! Spune președintele, înainte de a da cuvântul ambasadorului, aș dori să terminăm cu prima rundă de întrebări din partea grupurilor politice. Următorul vorbitor este David Martin din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca și Daniel Caspari, sunt extrem de încântat să-i urez bun venit ambasadorului în comisia noastră și eu sunt de acord cu acesta în ceea ce privește legăturile comerciale și importanța acestora uh, între Uniunea Europeană și uh, um, SUA. Discutăm despre o sumă de 4,25 miliarde uh, de, de, de dolari rezultați din comerț. Prin urmare, nu putem submina importanța uh, acestor relații în aceste timpuri de criză economică. După cum a spus și colegul meu, cred că sunt puțin dezamăgit de Consiliul Transatlantic și de activitatea acestuia. Am fost la Washington săptămâna trecută nu pentru a mă întâlni cu agenți uh, comerciali, ci pentru a merge uh, uh, în congres, unde, spre dezamăgirea mea, am văzut că oamenii nu erau deloc informați despre Consiliul Transatlantic. Deci nimeni din Congresul American nu știa de existența Consiliului Transatlantic. Într-adevăr, administrația americană este mult mai deschisă în fața mediului de afaceri decât alte regiuni ale lumii, dar Există totuși această problemă, după cum am spus. Când am fost acolo, am văzut că anumiți uh, congresmen nu au posibilitatea de a călători, prin urmare nu știu cum anume vom putea îmbunătăți relațiile. Este imposibil să facem rost de resurse necesare pentru a îmbunătăți această relație. Sigur, nu aștept să înfăptuiți miracole, însă doresc să aflu cum anume credeți dumneavoastră că putem să facem ca în Congresul American să existe mai mult entuziasm pentru ceea ce înseamnă relațiile transatlantice? Cred că angajamentul din partea Parlamentului European este mult mai mare prin comparație cu cel din Congresul American. Și a doua întrebare și ultima este următoarea. Cum credeți că putem extinde Consiliul Transatlantic pentru a um, include, include în agenda comisarului comisarului de Gucht. Dorim o strategie comună pentru G20, dorim să discutăm despre chestiunile privind evoluțiile ulterioare, dar trebuie să ajungem la baza problemelor, să discutăm despre barierele uh, comerciale, netarifare și așa mai departe, pentru că dacă nu vom putea face acest lucru, nu vom putea discuta la un nivel mai înalt ulterior. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Din partea liberalilor acum, Martin Kazak are cuvântul. Chairman, I would like also to... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i urez bun venit ambasadorului în Parlamentul European, în comisia noastră. După cum au spus și colegii mei și eu, prețuiesc foarte mult relația dintre Uniunea Europeană și SUA, în special în ceea ce privește relațiile comerciale, uh, mai ales că facem cu toții față acelorași provocări în contextul crizei economice globale. Trebuie așadar să avem o abordare comună despre cum anume putem să contracarăm aceste probleme, trebuie să ne asumăm împreună răspunderea, astfel încât să soluționăm problemele. Aș dori și eu să vă adresez câteva întrebări specifice. În primul rând, aș dori să mă refer la viitorul uh, rundei de la Doha. Săptămâna trecută, SUA a trimis un reprezentant la Paris care a afirmat că administrația Obama și-a exprimat angajamentul și sprijinul pentru o um, soluție decentă la runda de la Doha și tot acesta a spus că suntem pe punctul de a ajunge la niște concluzii care să încununeze activitățile de la Doha cu, de succes. Aș dori așadar să aflu din partea dumneavoastră când anume se va ajunge la acele concluzii dacă aveți vreo idee. A doua întrebare se referă la, la negocierile ACTA. La, în Noua Zeelandă s-a ajuns la concluzia că va fi nevoie de un nou text pentru aceste negocieri. Parlamentul European a dat o rezoluție în acest sens, insistând la uh, nivelul Comisiei Însă, în Noua Zeelandă s-a afirmat importanța menținerii, confiden- men- menținerii poziției acestora în negocierile comerciale. Din câte am înțeles, documentul respectiv era doar pentru acea întâlnire, nu neapărat unul care trebuia să aibă aplicabilitate în viitor. Așadar, aș dori să știu dacă veți aborda într-o rundă de negocieri ulterioară și acest subiect sau mai degrabă vom acționa așa cum s-a decis în Noua Zeelandă. Vă mulțumesc. Now representing... Președintele din partea grupului uh, conservatorilor și reformiștilor are cuvântul domnul Sayad Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ambasador. Aș vrea să vă urez și eu bun venit alături de ceilalți uh, care au vorbit înaintea mea. Uh, mă bucur să aud atâta cuvinte frumoase în legătură cu uh, importanța relațiilor comerciale, dar aceasta ține și de fapte nu numai de vorbe. Aș vrea să vă spun câteva lucruri. În primul rând, uh, știu că nu este legat numai de servicii, cooperarea noastră nu ține numai de servicii, ci și numai, nu numai de comerț, ci și de servicii aici în Parlament, în celelalte comisii în care sunt uh, implicați, mai ales în uh, Comisia Economică, vorbim uh, de de piața de acțiuni și credem că ar trebui uh, ca investitorii americani să fie convinși să investească și în alte tipuri de uh, titlul de valoare. Ce se întâmplă în Statele Unite cu aceste piețe de uh, acțiuni? Pentru că ar trebui stopate atacurile împotriva monedei unice. Și știu că relațiile comerciale și de servicii sunt foarte importante uh, de ambele părți ale Atlanticului, dar vreau să știu ce faceți dumneavoastră de partea dumneavoastră, pentru că din uh, partea noastră piața americană pare destul de închisă. Dat fiind volumul uh, comerțului dintre Uniunea și Statele Unite, piața totuși uh, pare, uh, relația pare dezechilibrată. N-ar fi oare timpul ca Statele Unite și Uniunea Europeană să deblocheze negocierile pe agricultură, astfel încât să putem în sfârșit să comercializăm bunuri și servicii la un nivel corespunzător. Chiar și țările în curs de dezvoltare se uh, bazează foarte mult pe schimbul de bunuri și servicii și aceste țări ar beneficia de uh, deblocarea acestor negocieri pe agricultură. Avem nevoie de o atitudine constructivă aici, de leadership și din partea americană și aș vrea să vă întreb uh, unde dorim să ajungem cu acordul de liber schimb. Am fost la Washington săptămâna trecută și am uh, uh, aflat uh, în stadiul, de, uh, stadiul în care se află negocierile pentru contractul de liber schimb cu Corea uh, de Sud. Și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acel, acele negocieri de impasul în care s-au aflat acele negocieri, de felul în care a trecut peste acest impas și ce lecții putem învăța de aici. Acum, domnul Higgins, Stânga Unită. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, a spus că una dintre problemele esențiale generația, pentru care generația noastră va fi judecată, este actuala criză financiară și economică. După cum știți, acest dezastru economic a fost accelerat de uh, speculatorii și profitorii din Statele Unite, dar nu numai, de marile instituții financiare care au facilitat au profitat de um, nereglementarea piețelor financiare. Aș vrea să vă întreb ce va face administrația Obama în uh, această situație, dat fiind faptul că fondurile speculative foarte puternice duc același tip de uh, activități, desfășoară același tip de speculații pe piețele financiare. Am văzut ce efect au avut acestea asupra poporului grec și prețul pe care aceștia trebuie să-l plătească pentru ca uh, o mână de oameni să uh, tragă profituri uriașe. Știm că fondurile speculative își au sediul în mare parte în Marea Britanie, la Londra, dar și în Statele Unite. Ce putem face împotriva dictaturii acestor fonduri speculative și a instituțiilor financiare. În al doilea rând, ați menționat faptul că acordurile de liber schimb sunt privite cu suspiciune de către oamenii muncii. Și uh, eu aș spune că pe bună dreptate, pentru că nu au fost în, uh, spre binele lor. Până la urmă, doar corporațiile multinaționale au fost cele care au profitat de aceste acorduri cu prețul scăderii salariilor pentru oamenii care muncesc. Și acest lucru e valabil și în Statele Unite și în alte părți ale lumii. Aș vrea să vă întreb, domnule ambasador, după cum știți, în anii 60, 70 și 80, administrațiile americane au condamnat uh, dictaturile din uh, uh, America Latină și din alte părți ale lumii, însă au profitat în același timp de situația economică din aceste țări. Care este abordarea administrației Obama? Comerțul este privit ca o activitate care nu are nicio legătură cu drepturile omului și cu drepturile fundamentale. Cum, care este această relație, cum este ea privită de către administrația Obama. De ce administrația noastră continuă să acorde sprijin unor state care violează flagrant, uh, încalcă flagrant drepturile omului, inclusiv Israelul. în ce măsură influențează ceea ce li se întâmplă oamenilor care vin cu ajutoare umanitare în Gaza, de exemplu, uh, politica comercială a Statelor Unite față de Israel? Și nu în ultimul rând, domnule ambasador, v-ați referit la uh, dezastrul uh, petei de petrol din Golful uh, Mexic, care ne preocupă foarte mult uh, și pe noi, pe toți cei care sunt preocupați de soarta mediului din întreaga lume. Care sunt implicațiile pentru uh, forarea la mare adâncime? Și pentru a încheia această rundă, domnul Darmon. Domnule ambasador, am trăit în Statele Unite timp de 8 ani. Dartmoor e numele meu. Am uh, absolvit uh, am, am și onoarea ca Universitatea Ivy League Dartmoor să fie numită după un strămoș de-al meu. A costat 175 de milioane să uh, ridicăm un corp de clădire acolo. Aș vrea să, ca Statele Unite să înțeleagă că Uniunea Europeană a fost uh, o, întotdeauna o construcție anti-americană. Și faptul că Uniunea Europeană uh, înființează o, un corp propriu de armată, încalcă uh, tratatul nord-atlantic. A fost întotdeauna intenția fondatorilor Uniunii să concureze cu Statele Unite, să creeze un bloc comercial concurent și de aceea sprijin eforturile noilor mei prieteni din alte partide de a încuraja uh, comerțul liber, de a împiedica dezvoltarea acestui bloc concurent. Colegul meu, Said Kamel, a menționat o directivă foarte importantă în acest sens, care vine ca un scut împotriva firmelor de investiții americane care uh, profită de uh, moneda europeană uh, însărăcind pensionarii de pe continent. De aceea v-aș întreba, domnule ambasador, v-aș ruga, de fapt, să transmiteți uimirea mea la uh, când, când văd cât, de câte lene de dovadă Departamentul de Stat uh, american atunci când e vorba de apărarea intereselor SUA. Ați amintit uh, speranțele legate de tratatul de la Lisabona. Acestea nu sunt deloc legate de ceea ce ați spus dumneavoastră. E vorba de speranța elitei politice europene de a crea un stat unic european. Și acest lucru a fost uh, strecurat în tratat fără niciun fel de sprijin uh, politic sau sprijin popular. Deci nu are o, nicio uh, legitimitate. Iar, în ultimul rând, ați spus cu mare elocvență că vom fi judecați de felul în care reacționăm pe fondul crizei financiare, dar mulți au argumentat, chiar și Paul Volcker, uh, consilier al uh, președintelui noastră, că sursa crizei o reprezintă abolirea actului Stigl de către administrația dumneavoastră și, sigur, criza are consecințe, a fost utilizată pentru uh, a, <clears throat> a fost invocată pentru a uh, adopta directiva FIF cea care se referă la uh, managerii, la administratorii fondurilor de investiții alternative. Dar criza ne arată ce este cu adevărat Europa, un uh, teritoriu fracturat fără o monedă unică, fără o voință unică, Europa a fost crucificată pe crucea uh, euro și lucrurile nu se vor opri aici. Și ca prieten sincer al Statelor Unite vreau să vă mai spun, e ultima propoziție, că îl rog pe domnul ambasador să, tran- să se pună de partea poporului și nu de partea nomenclaturii care reprezintă uh, structura politică nealeasă în mod democratic a Europei. Mulțumesc uh, domnului ambasador care reprezintă diversitatea politică a uh, Parlamentului European. Iată, aceasta a fost prima rundă de întrebări, de aceea vă dau acum cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc mult, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări și foarte întrebări compuse. Am să mă străduiesc să răspund la fiecare dintre ele. S-ar putea să fiu nevoit să rezum în anumite situații. Domnule Caspari, în primul rând, ați pus o întrebare legată de coordonare și relația cu piețele financiare. De fapt, nu sunt de acord cu premisa întrebării dumneavoastră, pentru că ați uh, afirmat că nu a existat o coordonare bună pe piețele financiare. Sigur că putem să ne descurcăm mai bine, dar criza din 2008, dacă a arătat ceva, a arătat că atunci când există o criză de proporții enorme, ea reprezintă o amenințare comună pentru sănătatea noastră economică colectivă și că guvernele trebuie să acționeze împreună și mă refer aici mai ales la procesul G20. Cred că acesta a fost un exemplu bun de guvernanță mondială care s-a întrunit și a stabilit împreună răspunsurile fundamentale, reacțiile fundamentale la criză. Și anume uh, creșterea de stimulente pentru cheltuieli și reglementări. Și mie mi se pare o reușită. Cred că reacțiile mai recente ale Europei la criza din zona euro cu acest uh, pachet de 750 de uh, dolari americani plan <coughs> de salvare pentru bănci a fost într-adevăr impresionant. Iată că putem face mai mult, mai mult și mai repede. Însă cred că uh, sunt mai multe chestiuni aici. Cred că v-ați uh, spus și părerea acum că Consiliul Transatlantic ar trebui să facă mai multe în domeniul financiar. Este important să privim acest Consiliu ca pe un instrument care nu este unic este un instrument important, dar nu este unic. Suntem, desigur, cum a spus colegul dumneavoastră, cu toții dezamăgiți de el. Se pot face mai multe, dar eu cred că se poate injecta, insufla o nouă viață procesului Consiliului Transatlantic. A fost creat în 2007 și cred că de atunci și până acum am învățat foarte multe. Și această întâlnire a fost una de tranziție. Pe această perioadă a fost una de tranziție. La guvernul meu era tranziție și aici și la comisie. Dar acum că toți noi actori și-au uh, luat locurile, aici comisia și de asemenea și guvernul american, va apărea cu siguranță și un nou efort de a da o nouă tinerețe și o nouă vigoare Consiliului Transatlantic. Răspund și întrebării unui alt coleg tot în legătură cu Consiliul Transatlantic și prioritatea pe care trebuie să o acordăm acestuia. Uh, la puțin timp după ce am intrat în funcție, am uh, cerut personalului să-mi prezinte uh, tot, toate planurile și fluxurile de documente legate de acest Consiliu și am primit un tank enorm de documente cu multe planuri separate. Și vă întreb, cum credeți că putem să rezolvăm aceste probleme când ne împrăștiem pe atâtea planuri. Cred că e cazul acum să uh, ne întâlnim în cadrul Consiliului Transatlantic și să dăm prioritate acelor soluții care vor crea locuri de muncă, în primul rând, și vor redresa economia. Cei de la Casa Albă, cei de la DigiTrade și cei de aici, uh, cred că știu că facem progrese. Domnule Caspari, m-ați întrebat dacă Congresul American își va deschide o reprezentanță aici la Bruxelles. Nu știu, nu știu uh, dacă există o discuție în acest sens, dar este o discuție, o decizie care se ia la Congres strict, la administrație și uh, eu unul nu am fost informat de așa ceva. În ceea ce privește dublarea exporturilor, este un uh, obiectiv foarte, foarte ambițios al președintelui, dar el înțelege că dacă dorim să ne uh, tragem economia, să o smulgem din recesiune, uh, va fi important și acest element pentru redresare. Nu trebuie să ne gândim că este un joc cu sumă zero, pentru că am constatat că economia transatlantică, dumneavoastră ați menționat o cifră de peste patru trilioane de dolari activitate economică, deci, am, s-a constatat că atunci când există activitate economică în Statele Unite legată de Europa, este bine pentru toată lumea. Domnule Kazak, ați pus o întrebare legată de negocierile de la Doha. Ron Kirk a vorbit despre acest lucru recent și a fost un fel de moto al administrației noastre că pentru a încheia cu succes runda de la Doha, va trebui să ajungem la un acord care să fie atât ambițios cât și echilibrat. Și am să fiu sincer cu dumneavoastră. Trebuie să uh, vedem că cei din lumea în curs de dezvoltare și au mai multe angajamente, mai ales China și India, în legătură cu agricultura, pentru că acum angajamentele aflate în discuție nu sunt suficiente pentru a oferi un acord care să fie ratificat de Senatul American. A, asta e situația. Și noi ne străduim să facem să avanseze aceste negocieri în diferite sensuri, uh, în diferite direcții și să ajungem la un rezultat constructiv. Dar asta este situația acum. Am dori să beneficiem de ajutorul Uniunii Europene pentru a obține aceste angajamente și cred că acum Uniunea Europeană, dar și țările în curs de dezvoltare știu ce vrem noi și credem că putem să o luăm în direcția cea bună. Ați întrebat și despre acta și chestiunea transparenței negocierilor. Am să vă spun că e o chestiune foarte dificilă. Eu am fost negociator de contracte comerciale multă vreme. Și ca negociator este foarte greu să uh, îți construiești o poziție și în același timp să-ți și dezvălui toate gândurile. Pur și simplu nu se poate așa ceva. Trebuie să găsim un echilibru între transparență, pentru că sigur că noi negociem în numele poporului, popoarelor respective, dar și o rezervă, dacă putem să-i spunem așa. Deci nu se poate să se negocieze cu toate cărțile pe masă. Pur și simplu nu merge. Domnule Kamal, ați, sper că v-am pronunțat corect numele. Îmi cer scuze dacă nu. Mi s-a părut că ați uh, făcut o sugestie foarte interesantă referitoare la necesitatea de a debloca negocierile din domeniul agriculturii dintre noi. Și sunt de acord, cred că foarte adesea în relațiile noastre ne blocăm în chestiunile agricole și uh, acest subiect devine un uh, obstacol față de realizările din alte domenii. Și cred că ar fi foarte important pentru progresul relației noastre să găsim un mod de a rezolva aceste probleme supărătoare legate de agricultură. E vorba de indicațiile de origine, de origine geografică, organismele modificate genetic, clonarea. Știu că toate aceste subiecte sunt sensibile aici la nivel politic, dar uh, vor continua să ne geneze, să ne supere până când vom găsi o soluție. Ați pus o întrebare legată de acordul de liber schimb dintre Corea și Statele Unite. Nu știu, sincer, ce învățăminte v-aș putea împărtăși care să vă ajute, pentru că cred că dinamica este diferită. Ați vorbit despre industria auto, am avut și noi anumite probleme în acest domeniu și știu că președintele nostru este foarte, foarte angajat în uh, realizarea acestui acord. Domnule Higgins, ați uh, făcut mai multe comentarii și ați spus mai multe întrebări. Unul e, una era legată de regulamentul financiar, reglementările financiare și ați spus că Statele Unite ar fi vinovate de criză. Cred că am depășit deja momentul în care putem uh, arăta cu degetul cine a fost de vină pentru această criză. Criza există și trebuie să o rezolvăm împreună și am să vă povestesc acum o anecdotă de familie. Tatăl meu era un uh, mic întreprinzător și partenerul lui era alb, tatăl meu fiind de culoare și la un moment dat aveau dificultăți financiare în afacerea lor și s-au întrebat la un moment dat cum vor reuși să plătească salariile. Și uh, tatăl meu i-a spus partenerului lui că deși au venit uh, pe căi diferite în Statele Unite, acum sunt în aceeași barcă. Și așa și e. Criza, uh, chiar dacă a fost provocată de Statele Unite, există acum și în Europa și întrebarea este cum să o rezolvăm și nu altceva. Suntem interconectați într-o rețea foarte strânsă financiară și trebuie să lucrăm cu ce avem. Ați spus că nu am făcut nimic pentru reformele financiare, dar nu este așa. În Congresul American suntem foarte aproape de adoptarea celei mai importante reforme a, legii a legislației noastre financiare de la Marea Depresiune până acum, de la Marea Recesiune până acum și niciodată nu am fost atât de aproape de o reformă atât de mare. Și sper ca uh, acest lucru să se facă în coordonare cu Uniunea Europeană. Comisarul Barnier a fost recent la, uh, în America, a discutat despre această chestiune și eu cred că putem să evoluăm împreună, dacă nu armonios, măcar coordonat în uh, crearea reformei financiare. Nu sunt de acord nici cu premisa dumneavoastră și anume că politica noastră de liber schimb nu ține cont de uh, condițiile de muncă și de mediu. Președintele Obama, în campania sa electorală, a insistat asupra acestor chestiuni și a transmis această uh, directivă întregului guvern american. Se ține cont tot timpul de acest lucru. Domnule Dartmouth, În... A, mă scuzați, am uitat să uh, mă refer la subiectul Israel. Ieri am asistat cu toții la o tragedie Uh, maritimă ce a afectat un convoi umanitar. Președintele a făcut imediat o declarație în acest sens și nu știu ce mai pot adăuga la faptul că înainte de a trage orice fel de concluzie trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Cred că ori de câte ori se întâmplă așa ceva, e important să înțelegem care sunt faptele și după aceea să ne ocupăm de ele în mod adecvat. Intervenție fără microfon a domnului Higgins. Da, vom vedea, spune ambasadorul. Domnule Dartmouth, v-aș răspunde la toate comentariile și întrebările cu un singur comentariu. Și anume, guvernul american nu vă împărtășește părerea cum că noi am fi eurosceptici. Nu suntem. Dacă ne uităm la planul Marshall, atât de departe, el a susținut integrarea europeană și cred că uh, s-a uh, dovedit că suntem pentru Europa de-a lungul timpului și vom continua să susținem integrarea europeană. Ați făcut mai multe comentarii în cam în același stil dacă Uniunea Europeană uh, subminează NATO și așa mai departe, nu pot decât să vă spun că nu suntem de acord cu dumneavoastră. Noi credem că un NATO puternic nu este incompatibil cu o uh, forță europeană de apărare. Noi vom face tot ce putem pentru a le susține pe amândouă. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi amintiți dumneavoastră, dar cred, domnule președinte, că putem trece mai departe. Mulțumesc, domnule ambasador. Am înțeles că uh, puteți să mai rămâneți câteva minute alături de noi. Atunci am să dau cuvântul deputaților care nu au putut să se exprime în prima rundă, începând cu domnul uh, Salva de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând și eu aș dori să-i mulțumesc, domnule ambasador, pentru vizita pe care ne-o face astăzi. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Comerțul oferă multe oportunități. Consider că politica comercială reprezintă în toate zonele lumii un element cheie, pentru că istoria a dovedit acest lucru. Istoria a arătat că politica comercială este printre cele mai importante elemente vitale pentru viitor. Acum avem un uh, nou colegiu al Comisiei, avem uh, noi uh, premise de inițiere a dialogului, prin urmare avem toate precondițiile pentru a crea un parteneriat transatlantic eficace. Aș dori așadar să știu de la domnul ambasador cum anume vede structurarea dialogului transatlantic și discutând despre economia transatlantică, s-a spus că Statele Unite și Europa rămân piețele economice și financiare cele mai importante în ciuda crizei actuale. Așadar, vreau să știu ce anume poate fi făcut pentru a păstra această poziție puternică și pentru a o întări mai mult. Aș vrea de asemenea să știu dacă există și posibilitatea creierii unei zone de liber schimb între Uniunea Europeană și SUA. Și cu acestea aș dori să vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte, din partea grupului Verzilor, domnul Schmitter. Bună ziua! Aș dori să reiau întrebarea privitor la acta mi-a plăcut povestea cu tatăl sau bunicul dumneavoastră ca partener de afaceri, dar nu putem să aplicăm logica comercială și unui acord care este mai degrabă legislativ în scopul său. Noastră sunteți un legislator al publicului în acest caz și nu sunteți neapărat un actor comercial. Guvernul dumneavoastră a fost folosit ca o scuză pentru Uniunea Europeană pentru a nu dezvălui anumite materiale. De exemplu, dacă noi v-am fi oferit dumneavoastră un document, aș vrea să știu dacă l-ați folosit ca o scuză de a nu îl uh, da publicului. Deci aș vrea să știu ce se întâmplă în momentul în care Uniunea Europeană a uh, prezentat deja poziția de negociere. Aș vrea să știu față de cine mai putem noi ține secret atunci, la fel cum și dumneavoastră în momentul în care vă prezentați poziția, uh, aș vrea să știu de ce anume nu putem să o facem publică dacă oricum ea este deja prezentat în fața noastră. Deci aici apare conflictul. Vreau să știu dacă dumneavoastră ne oferiți un document care este deja prezentat, ce se întâmplă în momentul în care noi îl facem public. De asemenea, când vine vorba despre clonare, despre OMG-uri și așa mai departe, ați menționat că există o oarecare iritare în legătură cu aceste subiecte. E bine, există această iritare pentru că nu soluționăm problema și cred că ar fi ușor de soluționat ambele părți sunt de acord pentru că, la urma urmei, OMC-ul oferă o bază morală și etică pentru a soluționa toate aceste probleme. Sigur, poate că opinia publică are o altă percepție asupra organismelor modificate genetic, fie că se bazează pe rezultate științifice sau etice, la fel se întâmplă și cu clonarea. Pot să vin și cu argumente științifice și să spun Uh, și spun mai mult că nu sunt bune aceste metode pentru că sunt rănite animale în timpul testării. Poate că, pe de altă parte, putem să acceptăm excepțiile pentru ca iritarea să dispară. Nu în ultimul rând, în momentul în care ne bazăm pe valori morale și etice adevărate și nu doar pe interese comerciale, atunci cu siguranță toate acestea nu vor mai fi justificabile. Mulțumesc, spune președintele, din partea grupului ALDE, Michael Teurer. Mulțumesc! Mulțumesc uh, Dragi colegi, domnule ambasador, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că avem posibilitatea de a discuta chestiuni foarte importante. Aș dori însă să mă axez pe o întrebare importantă care este în curs de dezbatere aici. În urmă cu 100 de ani, am uh, avut o, s-a registrat o creștere la nivelul industri, industriei pentru resurse. Am crezut că am depășit această problemă, însă se pare că nu este așa. Nu discut doar despre resurse energetice, ci discurs, discut despre alte materii prime, cum ar fi litiu, siliciu și așa mai departe, de care avem nevoie în tehnologia modernă. Știm cu toții acum și discutăm în comisia noastră despre o strategie de securizare uh, a unei abordări pentru firmele um, europene care lucrează cu aceste materii prime. Cum vedeți dumneavoastră aici oportunitatea unei acțiuni comune între SUA și Uniunea Europeană în acest sens pentru a evita o concurență pentru resursele prime, pentru materiile prime? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele Halmut Rolls din partea grupului GUE. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență și pentru a ne fi împărtășit opiniile dumneavoastră. Voi încerca să mă axez pe trei teme care deja au fost menționate. Președintele intervine foarte pe scurt, vă rog. Voi încerca. În ceea ce privește Consiliul Transatlantic, comisarul de Gucht a subliniat necesarul unei schimbări radicale în documentul de luna trecută. Așadar, vreau să știu cum uh, credeți dumneavoastră că ar trebui organizată, în primul rând, această schimbare radicală și ce anume trebuie să conțină aceasta. De asemenea, aș vrea să știu în ce măsură nivelul parlamentar trebuie încorporat în această măsură, de exemplu, în dialogul transatlantic. La urma urmei, noi ne întâlnim uh, în Madrid la sfârșitul săptămânii pentru a discuta acest subiect. În ceea ce privește OMC, în 2008, SUA a respins pachetul economic și Tocmai de aceea, în ceea ce mă privește, nu cred că există premisele unei bune colaborări cu SUA pe marginea acestui subiect. Numeroase grupuri politice din Parlament și numeroși deputați și-au exprimat deja opiniile pe marginea acestei chestiuni și sunt mai degrabă în favoarea unui nou început per total. Așadar, aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră această nouă perspectivă. Văd că domnul președinte nu este de acord cu mine la acest capitol, dar aș dori să știu cum priviți dumneavoastră această chestiune a unui nou început. Oare am putea să organizăm într-o perioadă scurtă de timp, pentru că, din câte văd eu, situația economică și a comerțului internațional uh, dată fiind criza economică, este foarte sensibilă. Este așadar un lucru absolut necesar. În al treilea rând, mă refer la acta. Față de colegii mei, aș dori să adaug un lucru și să vă întreb dacă nu cumva este o abordare falsă de a merge mai departe cu acta așa cum este în prezent organizată. Pentru că acum, pe marginea acta, negociem chestiuni care sunt de interes și pentru terțe state, în special în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, care sunt direct afectate de situația aceasta. Deci există acest cerc și ele sunt în măsură de a se alătura grupului respectiv sau nu. Nu ar fi mai bine să oferim un cadru internațional pentru rediscutarea chestiunilor precum proprietatea intelectuală pentru a evita, evita situațiile avute în trecut? Vă mulțumesc! În partea grupului PP, spune președintele Peter Strasne. Mr. Ambasador, welcome to this committee. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador, mă bucur să vă văd la comisia noastră. Doresc și eu să mulțumesc pentru frumoasele remarci făcute. Doresc să vă mulțumesc pentru ceea ce ați reușit să realizați în această scurtă perioadă de cinci luni în care ați încercat să aprofundați relațiile dintre Parlamentul European, Uniunea Europeană și SUA. Pe ansamblu ați reușit să abordați toate subiectele care mă interesau, de exemplu în ceea ce privește Consiliul Transatlantic. Poate că ați putea să intrați puțin mai în detaliu. Venind aici, am analizat situația comerțului transatlantic și am văzut că până și în cele mai dificile perioade, în timpul marii recesiuni, comerțul transatlantic a fost separat și a înregistrat o creștere de 17% atunci. Dacă s-a întâmplat acest lucru în trecut, deci cu siguranță această, uh, această performanță poate fi repetată și acum. Aș dori să știu ce rol ar putea juca Consiliul Transatlantic aici. Pentru că Consiliul Transatlantic a fost creat în acest scop mai de mult când uh, a fost uh, Uh, mult mai în centrul atenției noastre, așadar cu siguranță cred că putem să facem ceva în această direcție. Și în particular acum, în ceea ce privește Corea de Sud, am discutat cu un reprezentant al administrației SUA pe marginea acestui subiect și acesta a spus că totul este pus sub semnul întrebării din cauza industriei auto-americane. Noi avem acum aceeași problemă. El mi-a sugerat o colaborare, o mai bună cooperare, pentru că este în interesul nostru, al tuturor, de a avea un mediu competitiv, de a manifesta o mai mare deschidere și de a avea un nivel omogen de acțiune. Poate că ar fi momentul să profităm de șansa de a coopera la acest capitol, pentru că iată avem un sector industrial foarte important pentru noi, pentru dumneavoastră, unde sunt angajați numeroși oameni, numeroși furnizori, astfel încât aceștia să fie mult mai mulțumiți de situația actuală. Vă mulțumesc! Uh, Domnule ambasador, ca și colegul meu am uh, urmat o universitate americană, una mai bună, cea din Pennsylvania, școala de afaceri, nu știu dacă experiențele noastre comune ne, uh, ne-au făcut să fim uh, eurosceptici. Cred că directiva uh, privind managerii fondurilor de investiții alternative va avea un efect devastator am vorbit cu câțiva manageri din Marea Britanie și au spus că dacă trece această directivă, ei își vor închide porțile și vor pleca din Uniunea Europeană. Se duc uh, foarte multe uh, bătălii. Uh, este un adevărat război uh, SUA, Europa, atât din punct de vedere al mass media, al cinematografiei. Se spune și Statele Unite sunt, sunt atacate pe toate fronturile, de aceea vreau să vă întreb când se va trezi Departamentul de Stat american. Dați-mi voie să iau și eu cuvântul în limba engleză. Domnule ambasador, Aș vrea să fac câteva remarci de ordin uh, personal. Ultima dată când am fost la Washington cu o delegație a Parlamentului, am fost foarte impresionat de sentimentele anticomerciale pe care le-am întâlnit acolo. Mi s-au părut ca predominante toată lumea părea să fie împotriva deschiderii schimburilor comerciale și am avut sentimentul că noi, europenii, suntem mult mai dornici să încercăm să consolidăm uh, relațiile economice transatlantice, mult mai, uh, mult mai doritor decât Congresul American. Poate că lor nici nu le pasă de noi. Care sunt motivele acestei uh, atitudini uh, prin care uh, uh, americanii ignoră restul lumii. Și cum ar putea fi această atitudine schimbată? Cum am putea obține o deschidere mai mare către o poziție mai favorabilă schimburilor libere transatlantice? Noi mergem la Washington cu speranța că putem obține ceva pentru a îmbunătăți relațiile comerciale cu Statele Unite și ne întoarcem de acolo, aș spune, puțin dezamăgiți. Pentru că se pare că nu găsim același interes de cealaltă parte a Atlanticului. Împărtășiți părerea mea sau chiar dacă nu, care sunt opiniile dumneavoastră privind motivele care stau la baza acestei atitudini pe care o întâlnește fiecare european, aș spune, care merge în America. Domnule președinte, voi răspunde întâi la întrebarea noastră, pentru că sunteți președintele, nu-i așa? Împărtășesc convingerea noastră și cred că există un grup mare de oameni în Statele Unite care nu sprijină comerțul liber, pe de o parte din lipsa de informații privind beneficiile pe care le poate aduce, dar și din într-un amestec al acestei uh, recesiuni foarte dificile prin care trecem. Și nu cred că e doar America. Dar în America oamenii se tem, sunt uh, confuzi, fiecare om cunoaște pe cineva care și-a pierdut uh, slujba și vă spuneam uh, secretarul uh, nostru însărcinat cu comerțul petrece foarte mult timp prin țară încercând să convingă oamenii că comerțul este bun, că duce la creșterea productivității și la sporirea numărului locurilor de muncă. Sunt de acord cu dumneavoastră, este o problemă foarte dificilă. Cred că pentru a îmbunătăți economii, economia, acest uh, mediu se va, această atitudine se va schimba și, și lucrurile Uh, vor deveni mai favorabile pe viitor. Acum uh, am să răspund întrebărilor domnului Stațni, dacă am reținut bine numele. Întrebările referitoare la Consiliul Transatlantic și În ceea ce privește uh, Cred că domnul Schulz a spus aici, uh, în ceea ce privește Consiliul uh, Transatlantic, că uh, va avea loc o întâlnire a legiuitorilor Consiliului foarte curând. Eu cred că acest mecanism e foarte util, dar trebuie să facem mai multe. Dialogul dintre Parlament și Congresul American lipsește din acest dialog lipsește uh, aprofundarea problemelor de care trebuie tratate acum sau uh, la momentul potrivit. Ar trebui să sincronizăm aceste două organisme și să discutăm despre același lucru în același timp. Reforma finan- piețelor financiare este o, uh, un subiect foarte important acum în Statele Unite și credem că nu numai pentru noi, ci și pentru economia mondială. Este important ca Statele Unite și uh, Uniunea Europeană să acționeze în armonie pe această temă. Acest dialog ar trebui să aibă loc între liderii relevanți de ambele părți. Ar trebui să împărtășim uh, informații la nivelele uh, corespunzătoare și Cred că atât congresmenii cât și membrii Parlamentului European sunt oameni ocupați. Nu au timp întotdeauna să uh, participe la întâlniri pentru a consolida niște relații. Ei participă la niște întâlniri în care decid lucruri și dacă trebuie să restructurăm acest dialog astfel încât el să se concentreze mai mult pe probleme relevante, trebuie uh, să uh, facem acest lucru la momentul potrivit. Domnul Scheider mă întreba ceva despre acta și transparența în aceste negocieri. Cred că am spus mai devreme, sunt conștient de faptul că negocierile în context privat sunt diferite de cele în context public, dar există și asemănări și cred că dacă ar trebui să includem această noțiune de transparență totală și deschis, adică dezvoluim tot ce facem în fiecare fază a negocierii, eu uh, vă garantez că acest lucru va duce la mai uh, puțină sinceritate, mai puțină transparență și la, în final la blocarea negocierilor. Trebuie să găsim altă cale. Ați vorbit despre clonare și organisme modificate genetic. Da, acest subiect uh, este iritant în cadrul negocierilor, dar noi suntem de acord să lăsăm oamenii de știință să decida aceste lucruri. Din păcate, prea uh, adesea, știința nu decide rezultatul acestor uh, lucruri și e păcat pentru că se depune eforturi de către foarte mulți oameni și instituții pentru a îngloba uh, concluziile științifice în luarea deciziilor de, de ordin politic sau comercial. Cel puțin în uh, lucrurile pe care le cunosc, uh, și mă refer aici la clonare, problema nu ține de etică, ci de uh, concluziile oamenilor de știință. Adică nu ține, uh, decizia nu ține atât de etică cât de concluziile științifice. Și ar trebui să ne bazăm mai mult pe știință. Cred că de asemenea m-ați uh, întrebat dumneavoastră sau domnul Scholz despre acordul uh, OMC și ați spus că pachetul uh, din 2008 a fost respins. Nu sunt de acord cu uh, această ipoteză. Poziția reprezentantului Statelor Unite a fost că vom porni de la acel pachet. Păi, acela era o schiță. Era un punct de plecare și vom elabora pe baza acelui uh, pachet. Ați mai spus, sper că v-am răspuns uh, la întrebarea cu dialogul uh, legislativ transatlantic, mai era vorba și de acta și cred că întrebarea noastră însemna se referă la faptul dacă e posibil să putem organiza un grup mai mic care să lucreze, un grup uh, să lucreze mai eficient. Nu sunt, îndeaproape, uh, nu sunt îndeajuns de apropiat acestor negocieri, însă la o primă vedere acest lucru pare periculos. Pentru că odată ce ai constituit un grup mare, e uh, greu să începi să excluzi persoane din acest colectiv. deși uh, este mai greu într-un grup uh, lărgit să obții consensul. Domnul Stațni m-a întrebat despre acordul de liber schimb cu uh, Corea de Sud și dacă putem învăța ceva din uh, aceste negocieri. Uh, N-am nimic împotrivă ca oficiali europeni și americani să se întâlnească și să schimbe uh, experiență pe această temă. Și domnul Campbell, uh, dumneavoastră ați menționat din nou ca și domnul Dartmouth uh, câteva aspecte uh, Știți, și eu am fost la universitate americană, am mulți prieteni care au fost la Harvard și la Universitatea din Pennsylvania. Niciunul dintre ei nu sunt atât de eurosceptici ca dumneavoastră. Probabil că au urmat alte cursuri decât dumneavoastră. Sau poate nu sunt europeni. Dar sper că e clar. Cred că nu, pur și simplu nu suntem de acord în această privință. Președintele nostru consideră că Uniunea Europeană și instituțiile europene sunt bune pentru continent. Sper că am răspuns la toate întrebările care mi s-au pus și îmi cer scuze dacă am sărit pe cineva. Iar cu asta vă dau din nou uh, cuvântul, domnule președinte, și vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a vorbi în fața noastră. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, a fost o o ocazie foarte bună pentru un schimb de opinii cât se poate de deschis. Uh, acest lucru se poate face și aici, și la Washington, și sigur că și la Geneva, unde avem și interese comune, dar și divergențe în privința comerțului. Vă spun acum la revedere și ne vedem data viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru prezență! colleagues, uh, let's go back to... Dragi colegi, haideți să revenim și la celelalte puncte de pe ordinea de zi și înainte de a trece la punctul 13, vreau să vă amintesc că ca de obicei, procesul verbal al reuniunii coordonatorilor care s-a desfășurat înainte de pauza de prânz au fost distribuite și se va considera adoptat la sfârșitul acestei reuniuni dacă nimeni nu are obiecții. Trecem acum la punctul 13. Este vorba de un al doilea schimb de opinii în legătură cu modificarea regulamentului Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană. După cum știți, această propunere are obiectivul de a extinde valabilitatea regulamentului Consiliului din 2009 până în 2015. Temeiul juridic al acestui regulament intră acum în uh, procedura legislativă ordinară și de aceea Comisia a transmis acest dosar Parlamentului. Și uh, raportor sunt eu și trebuie să vă spun că nu sunt împotriva modificărilor propuse de comisie. Însă, regulamentul de bază din 2009 conține anumite competențe de implementare rezervate Consiliului, care nu sunt bazate pe decizia comitologiei din 1999. Comisia noastră a avut niște prime experiențe legate de actele delegate și actele de implementare. Comisia nu ne-a transmis niciun fel de informații legate de cum să procedăm în legătură cu procedurile privind competențele de implementare care ies din cadrul comitologiei. De aceea eu, în calitate de raportor și președinte INTA, aș avea tendința de a propune amendamente față de regulamentul de bază și prevederile acestuia privind procedura de implementare, pentru a alinia aceste prevederi cu cele din tratatul de la Lisabona. Dar înainte de a continua în această direcție și de a propune amendamentele respective, aș dori să aflu opiniile dumneavoastră și pe cele ale Comisiei pe acest subiect. Deci am să dau mai întâi cuvântul uh, colegilor din Comisie, Comisia INTA, mai ales pentru comentarii legate de observația pe care am făcut-o eu referitoare la necesitatea de a uh, aduce amendamente privind fondul regulamentului. Dacă nimeni nu dorește să intervină, am să dau cuvântul comisiei. Domnul Rubinaci, din partea Comisiei Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, Comisia ia notă de comentariile dumneavoastră, mai ales de faptul că nu v-am oferit informații despre modul de a trata aceste chestiuni. Pot să vă spun care este intenția Comisiei și anume dorim să propunem în curând un uh, pachet omnibus care să, să introducă toate aceste modificări în conformitate cu tratatul de la Lisabona și cu procedurile de comitologie și deci până în vară vom uh, depune la Parlament și la Consiliu acest uh, act. Avem o abordare care ar trebui să țină cont, credem noi, de uh, preocupările Parlamentului, pentru că noi intenționăm să aducem amendamente la toate actele din domeniul acestei politici care prezintă aceste particularități. Alternativa ar fi să o luăm uh, pe bucățele, regulament cu regulament, ceea ce ar dura foarte mult și mă tem eu că nici nu ar asigura consecvența necesară. Avem acest regulament modificat acum, care ar fi ideal să fie adoptat într-un uh, timp destul de scurt, pentru că altfel uh, Balcanii de vest și Kosovo s-ar putea să nu mai beneficieze de preferințele comerciale dacă nu se adoptă aceste modificări. Deci, practic, vă rugăm să aveți încredere în comisie. Și vă spun că lucrăm la această propunere omnibus și vă vom prezenta cât de repede posibil. Cam asta este situația. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt cereri de intervenție, am să iau notă de observațiile comisiei și îmi voi pregăti proiectul de raport înainte de reuniunea din 22-23 iunie. Și vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor va fi 24 iunie, ziua de după reuniunea noastră. Deci trebuie să uh, citiți din timp proiectul meu de raport ca să uh, fiți gata să faceți amendamente dacă e cazul. Aici încheiem dezbaterea. Mulțumesc! Și trecem la punctul 16. Delegation to Brazil, as you know. Delegația în Brazilia. După cum știți, o delegație a comisiei noastre a mers în Brazilia la începutul lui aprilie anul curent. Raportul de misiune va fost distribuit. Nu am multe de adăugat la ceea ce este scris în raportul pregătit de secretariat care a fost deja aprobat de mine. Sunt aici câțiva membri care au fost și în delegație, Pavel Zalewski, Iuliu Winkler și Helmut Scholz. Părerea mea Misiunea a fost un succes, am uh, realizat tot ce ne-am propus. A fost o delegație de nivel înalt, ne-am întâlnit cu demnitari de nivel înalt din Congresul brazilian, din Guvernul brazilian, din mediul de afaceri, de asemenea la Brasilia și la Sao Paulo. Ne-am întâlnit cu Celso Amorim, ministrul de stat pentru relații externe, care este uh, greul diplomației braziliene, ne-am întâlnit cu Miguel Jorge, ministrul de stat pentru dezvoltare, industrie și comerț exterior, și cu o uh, delegație de nivel înalt de reprezentanți de la Ministerul Justiției. Am avut mai multe reuniuni în Congresul brazilian și, de asemenea, reuniuni cu reprezentanții ai Senatului. Ne-am întâlnit cu președintel, președinții și vicepreședinții cam, celor două camere din Parlament și de asemenea cu membrii comisiilor parlamentare pentru relații externe, pentru afaceri economice și comerț. Și la Sao Paulo am avut um, o, un schimb de opinii foarte rodnic și profund cu uh, cei de la Federația Industrilor de acolo și de asemenea cu universitari și cu experți foarte bine cunoscuți din uh, domeniul comercial brazilian. Și ne-am încheiat vizita cu o excursie la Ribeirão Preto, în statul São Paulo. Aici se află exploatația agricolă de vârf de trestie de zahăr și de etanol din uh, Brazilia și acolo ni s-a explicat care sunt perspectivele acestei industrii și situația sa actuală la Sao Paulo și în Brazilia. Și acum am să dau cuvântul celorlalți membri ai delegației, începând cu domnul Zalewski, care a fost și el cu mine acolo. De fapt, nu am prea multe de adăugat, Poate un lucru important pentru noi, demn de menționat, ar fi acela că am discutat despre continuarea negocierilor cu Mercosur după o perioadă de suspendare există un angajament foarte serios din partea Braziliei față de încheierea negocierilor și găsirea unui compromis și unui rezultat bun. Brazilia este un stat foarte important în Mercosur și se pare că și-a asumat uh, conducerea negocierilor. Deci a fost un semn foarte important pentru noi că situația s-a schimbat față de ultimele luni și chiar ultimii ani statele Mercosur nu reușeau să se înțeleagă între ele la un moment dat și acesta era un obstacol în relațiile cu noi. Atât vreau să adaug, nu vreau să mă lungesc mai mult. Acum Iuliu Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, ați rezumat foarte bine evenimentele petrecute în cadrul delegației noastre în Brazilia și mie mi s-a părut o vizită foarte interesantă și foarte bine pregătită. Mulțumim mult secretariatului și personalului care ne-a însoțit și delegației Uniunii Europene în Brasilia. Și aș avea o propunere. Cred că diplomatic și politic ar fi un semnal foarte bun să asigura un fel de continuare acestei vizite, poate în septembrie sau în octombrie, ar trebui să-l invităm pe ambasadorul brazilian aici, să avem un schimb de opinii despre situația respectivă și să actualizăm informațiile legate despre această economie atât de importantă în lume. Și poate încă o frază aș mai adăuga după această delegație în Brazilia am avut ocazia să vizitez și celelalte două economii emergente ale lumii, pentru că am fost într-o delegație în India și săptămâna trecută în China câteva zile. Și pot să vă spun că, într-adevăr, ar trebui să ne concentrăm unii dintre membrii Comisiei INTA sunt membri și la Comisia CRIS și ar trebui să ne concentrăm cât se poate de mult asupra modurilor de a ă, păstra competitivitatea Uniunii Europene. Trebuie să ne concentrăm pe IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, pentru că altfel riscăm să nu fim atât de dinamici ca alții. Mulțumesc, domnul Scholz! Mulțumesc, domnule președinte. Deja am avut ocazia de a evalua uh, această delegație la întâlnirea trecută. Nu aș vrea să adaug foarte multe lucruri. Ce aș vrea să fac însă ar fi să subliniez faptul că data aleasă pentru această vizită a fost extrem de bine plasată. a a fost uh, înaintea summitului uh, de la Madrid, și iată, Brazilia a manifestat o mare deschidere privind uh, situația din uh, Mercosur. De asemenea, în ceea ce privește participarea la comerțul internațional, aceasta este foarte importantă pentru această țară. Brazilia, ca economie, ca partener al Uniunii Europene, este convinsă de faptul că poate să contribuie la activitățile comerciale internaționale și dorește, într-adevăr, să avem încredere în ea. Asta plasând-o pe picior de egalitate, pentru că și noi, la rândul nostru, trebuie să recunoaștem, după cum a spus și domnul Winkler, că Iată, alte țări sunt extrem de conștiente de potențialul lor economic și noi, cei din Uniunea Europeană, ar trebui să le luăm în serios. Așadar, ar trebui să purtăm negocieri la un nivel cât se poate de serios cu țările din Mercosur, având o abordare regională care să se axeze pe cooperarea regională. Vă mulțumesc! Mm. Mulțumesc, spune președintele. În ceea ce privește propunerile, Sugestia și sugestia lui Iuliu Winkler țin să spun că sunt de acord cu acesta. Ar fi foarte interesant să-l invităm pe ambasadorul brazilian, poate după alegerile din noiembrie, după ce se clarifică situația din uh, Brazilia, dată fiind noua legislatură. Așadar, voi înainta această propunere o voi prelua, mai bine spus, astfel încât să-i putem da curs. Doresc să mulțumesc tuturor pentru succesul acestei delegații, nu doar secretariatului care a organizat totul, ci și delegației Uniunii Europene în Brazilia. Doresc să mulțumesc și ambasadorilor Uniunii Europene de acolo. Consider că, pe ansamblu, a fost un demers foarte important și încununat de succes. Vă mulțumesc încă o dată tuturor! Trecem acum la punctul 17 de pe ordinea de zi. 17 și 18 vor fi două puncte tratate împreună. Este vorba despre abrogarea regulamentului 1964 din 2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor și despre acordurile privind comerțul cu banane. După cum știți, anul trecut, în decembrie, Uniunea Europeană, Comisia Europeană și țările din America Latină au ajuns la un acord în ceea ce privește taxele vamale aplicabile importurilor de banane, astfel încât s-a ajuns la, un, la finalul cele mai lungi dispute cu America Latină, cu uh, producătorii de, de uh, banane, cu America de o parte și cu Uniunea Europeană de cealaltă parte. Foarte multe țări din America Latină, inclusiv cei mai mari exportatori de banane, au considerat că acest regim discriminează, uh, este discriminator la adresa statelor ACP și impune restricții. OMC-ul a soluționat însă această chestiune și a dat o sentință împotriva Uniunii Europene, astfel încât Uniunea Europeană a trebuit să revizuiască politica sa. Așadar, banane provenind din statele ACP vor fi, uh, nu vor avea taxe vamale aplicabile când vor ajunge pe piața europeană. Mari exportatori de banane vor primi de asemenea și ajutor din partea bugetului Uniunii Europene pentru uh, a se adapta la noile tarife impuse. Dau acum cuvântul domnului Balzani, doamnei Balzani, se corectează președintele, care Îmi cer scuze, spune președintele. Doamna Balzani este un nou membru al comisiei noastre. Așadar, ea este raportor pe marginea acestui subiect și îi dau acum cuvântul pentru a-și prezenta opiniile. Grazie, Presidente. Nel, come ha ricordato nell'introduzione di questo... Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați subliniat și dumneavoastră, în anul 1993 a existat o piață comună pentru uh, importurile și exporturile de banane exista și o comunitate europeană implicată la acest capitol. Pe atunci, situația era destul de conflictuală și asta din cauza poziției producătorilor de banane care plasau bunuri pe piața europeană. Exista un tratament diferențiat. Existau scutiri totale de taxe pentru plasarea uh, de banane pe piața europeană pentru anumiți producători din statele ACP, dar existau și taxe de import pentru marii producători din uh, America Latină. Așadar, au existat proteste la adresa acestei discriminări care se manifesta pe piață. În ultimii 20 de ani uh, s-au înregistrat anumite dispute și Uh, rezultate negative cu care trebuie să se confrunte Uniunea Europeană. Aceste dispute la OMC au fost incluse și uh, la runda de la Doha și s-a ajuns la uh, acordul din 92 care au parvenit și Parlamentului. Se încearcă așadar găsirea unei soluții. Unei soluții. Asta pentru această abordare duplicitară care exista pe piață. Desigur, toată lumea dorește să mențină competitivitatea producției, să nu uităm acest lucru. Acum am încheiat acorduri cu țările Americii Latine, cu Statele Unite, motiv pentru care s-a ajuns la o reducere graduală a taxelor uh, pe la import impuse pe, pentru banane. S-a ajuns de la Uh, la 114 euro pe, per tonă de la o, mai bine de 270 de euro. Asta la runda de la Doha. De asemenea, nu va exista un prag maxim. Acum există un prag maxim de 7100, care în schimb va dispărea pentru importatorii ACP. Acordul are o sumedenie de implicații. Este vorba de elemente bugetare. Discutăm așadar despre un sprijin adițional pentru producătorii care pot să importe cu scutiri totale în Uniunea Europeană, dar va exista și o scădere a propriilor resurse în concordanță cu bugetul european. De asemenea, taxele vamale provenind dintr-o serie de țări vor dispărea treptat. Discutăm despre um, o sumă de 250 de mii de euro, do, 250 de milioane de euro în acest caz. Când vine vorba despre activitățile comerciale, trebuie să vedem care este impactul concret al acordului, să vedem dacă va servi obiectivului ultim și anume acela de a pune capăt divergențelor. De asemenea, poate că vom putea încheia și alte acorduri care să permită importuri cu uh, taxe mai reduse decât taxa de 114 euro per tonă. Cred că este foarte interesant să vedem ce are de spus Comisia la, pe marginea acestui subiect în acest context, având în vedere faptul că acordul a fost deja încheiat și că situația dată a determinat Comisia Europeană să vadă care este impactul asupra propriilor resurse. Trebuie să vedem așadar dacă acest acord va pune capăt divergențelor din trecut și disputelor din trecut. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul reprezentantului comisiei. Diana Concea are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru a ne fi dat posibilitatea să ne exprimăm pe marginea acestui subiect. Aș dori să reiau câteva puncte din prezentarea raportoarei. În primul rând, în ceea ce privește istoria acestui acord, da, într-adevăr, acordul privind uh, comerțul cu bananele are o istorie lungă în spate. Este vorba de mulți ani de dispute în cadrul OMC. De fapt, sperăm că nu vom mai avea de face cu astfel de dispute atât de uh, aprinse. Prin urmare, a existat o nevoie acută de a interveni. Ultimele, ultimele rezultate au fost emise în decembrie 2008. S-a emis o sentință pe marginea disputei dintre SUA și Ecuador și ni s-a spus că nu suntem în conformitate cu reglementările OMC. Aceasta a fost baza de la care s-a plecat. De asemenea, pentru noi a fost foarte important să continuăm negocierile în ciuda dificultăților majore și asta pentru că bananele joacă un rol crucial în negocierile de la Doha. A existat așadar o nevoie de a găsi un tratament tarifar adecvat pentru comerțul cu banane, pentru că bananele sunt legate strâns de producția tropicală. Așadar, toate aceste lucruri ne-au adus în anul 2008 foarte aproape de un Uh, acord în apropierea uh, summitului de la Geneva, sperând că vom putea găsi o soluție uh, o soluție mult așteptată privind modalitățile de tratament în, acest, în această situație. Știm că nu s-a concretizat acest lucru, dar noi am elaborat un text împreună cu partenerii noștri latinoamericani care este foarte aproape de textul asupra căruia am căzut de acord în 2009, în decembrie. Așadar, am uh, conchis că vom uh, continua negocierile după runda de la Doha pentru că nu am dorit să abandonăm acest subiect al bananelor și să-l lăsăm să fie în continuare un obstacol în calea succesului rundei. Așadar, am ajuns la prezentul acord. Acesta a fost încheiat cu toate țările din America Latină implicate ce au uh, luat parte la disputele din OMC. Este desigur vorba despre uh, aceste state direct vizate plus uh, Statele Unite care au fost și ele incluse. În ceea ce privește conținutul acordului, presupun că ați primit textul acestuia și că îl cunoașteți deja, de asemenea a fost descris și de doamna raportor. Așadar, doresc să ofer mai departe nu doresc să ofer detaliile textului pe mai departe, ce aș dori să fac ar fi să mă refer la un punct specific menționat de um, doamna raportor. Este vorba despre aplicabilitatea juridică și legală a acestui acord. Este vorba despre clauze legale relativ complicate uh, motiv pentru care am anumite dubii în ceea ce privește potențialul de soluționare a divergențelor manifestate de acest acord. Într-adevăr, finalul perioadei de implementare presupune ca acordul să reprezinte um, să reprezinte pasul final în soluționarea acestor dispute. Dar, totodată, acordul spune că acest pas final, acest acord final, va avea loc numai în momentul în care va fi certificat, uh, certificat agenda UE la OMC. Cred că acest punct este cel mai complex în acord, pentru că trebuie să vedem ce înseamnă certificarea la OMC. Certificarea este emisă în momentul în care finalizăm implementarea acordului și prezentăm la OMC agenda noastră, deci noul nostru angajament la OMC un nou angajament față de care nu se opune niciun membru OMC. Așadar, este emisă mai apoi certificarea, moment în care toate disputele sunt terminate. Însă, înainte de a ajunge la, acest, la această etapă, este nevoie să fie manifestat un angajament din partea actorilor latino-americani pentru a nu reactiva disputele care sunt pendinte la OMC în continuare. Așadar, în textul final trebuie să fie suficiente garanții pentru ambele părți, deci nu doar pentru noi, cât și pentru omologii noștri latinoamericani, astfel încât, din punct de vedere juridic, să oferim certitudine și stabilitate pentru producătorii UE, pentru vorbitoarea rectifică, pentru producătorii latinoamericani, dar și pentru celelalte părți implicate. Aici discutăm fie de producătorii ACP, fie de producătorii UE, pentru că aceștia sunt cei de care este strâns legat viitorul comerțului cu banane. Doar uh, luând în calcul rolul acestora vom vedea exact cum va arăta comerțul cu banane pe viitor. Să sperăm că nu vor mai exista alte reduceri în cadrul rundei de la Doha și să sperăm că vom avea un cadru juridic care să faciliteze deciziile la nivelul investițiilor. În ceea ce privește consecințele la nivel bugetar, am calculat într-adevăr o pierdere la nivelul registrării taxelor vamale de 2330 de milioane de euro anual în momentul în care va avea loc implementarea completă. Într-adevăr, de cealaltă parte, vom avea 200 de milioane rezultate din alocarea de fonduri pentru ajutorul producătorilor ACP, uh, o sumă care va fi implementată în patru ani, din câte știm noi până acum. Cum se discută la nivelul Parlamentului, dacă nu mă înșel, mâine comisarul Pibax va prezenta un text la Comisia DEVE din partea Parlamentului European pe marginea acestui subiect. before opening the floor to a first discussion, because this... Înainte de a deschide discuția, pentru un schimb de opinii, aș vrea să amintesc că în această dimineață am hotărât să ținem o audiere pe această temă la propunerea raportorului. Cred că am uitat să vă informez că Francesca Balzanie aparține grupului socialiștilor și democraților. Și acum dau cuvântul doamnei Antrachiene din partea PPE. Dați-mi voie să încep prin a spune că PPE salută acordurile încheiate de uh, Comisie în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acordurile dau soluții toate, tuturor uh, problemelor de până acum și odată cu certificarea acestea vor fi definitiv rezolvate. Există două teze uh, importante cu care uh, PPE nu este de acord. Uh, noi credem că Uniunea Europeană trebuie să fie întotdeauna un partener de afaceri uh, corect și echitabil și, în al doilea rând, țările din America Latină nu vor mai cere uh, reduceri tarifare în cadrul uh, negocierilor uh, rundei de la Doha, odată ce se rezolvă problema bananelor, ceea ce înseamnă că se elimina un obstacol important din calea negocierilor. E foarte important să menționăm de asemenea faptul că Uniunea se angajează să reducă gradual tarifele la banane în 8 etape, de la 176 euro pe tonă la 114 euro pe tonă până în 2017. În cazul Columbiei și Perului, acordurile multipartite privind tarifele la banane vor prevedea o scădere de 50 de euro pe tonă. <clears throat> și măsuri de control uh, pentru importul bananelor mai ieftine în Uniunea Europeană. Noi recunoaștem că aceste uh, acorduri vor avea un impact asupra producătorilor de banane din țările ACP, eliminând accesul preferențial pe piețele europene. Comisia a propus uh, un pachet uh, de sprijin de 190 de milioane de euro pe an pentru 10 uh, țări exportatoare de banane din ACP. Aceste fonduri trebuie să furnizeze sprijin pentru investiții locale, diversificarea producției, pentru încurajarea dezvoltării locale și a protecției mediului. În 2017 vom avea taxe zero pentru banane la importurile din uh, țările ACP, în comparație cu 114 euro pe tonă în uh, actualul acord și care uh, de, a, de la intrarea în vigoare a acestor acorduri va fi valabilă în întreaga lume. Se înlătură astfel și uh, tratamentul preferențial al uh, țărilor africane în comparație cu cele din uh, ACP. Trebuie să nu uităm uh, locul uh, pe care îl, rolul pe care îl joacă producția de banane în insulele Canare, în Madeira, aici și în Guadalupe. Aici Uniunea Europeană a promis 280 de milioane de euro pentru sprijinul producătorilor de banane. Aceasta reprezintă o creștere de 47% față de bugetul precedent, care se ridica la 190 de milioane între 2002 și 2006. Pentru, în cadrul pentru că uh, această uh, protecție financiară este uh, vitală pentru protecția producătorilor de banane într-un mediu tot mai competitiv. Acum, uh, GUE, domnul Higgins. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb Comisia în ce măsură a studiat impactul real al acordului de la Geneva asupra producătorilor din țările ACP, mai ales în cadrul, în rândul micilor producători. Cum justifică ei faptul că acest acord dă mai multă putere pe piața bananelor jucătorilor mari, corporațiilor, care includ și uh, câțiva uh, actori americani numai consacrate. Comisia a studiat uh, impactul real al acestor acorduri asupra celorlalte țări, știind că subvențiile nu sunt chiar un substitut pentru condiții uh, decente uh, în ceea ce privește drepturile muncii, drepturile omului și protecția mediului de-a lungul întregului lanț care aduce fructul uh, din uh, copac până în, în, uh, în piața europeană. Deci vreau să știu dacă Comisia a studiat dislocările care vor avea loc la nivelul micilor producători și, în al doilea rând, o altă problemă se referă la faptul că există două sau trei standarde și condiții diferite pentru importul de banane în Uniunea Euro Europeană. Cum justifică Comisia faptul că Columbia este acum țara care are condițiile cele mai favorabile pentru a exporta banane în uh, Uniunea Europeană, în lumina acestui uh, acord? E o țară în care drepturile sindicale și poziția lucrătorilor sunt într-o situație ex- extrem de dificilă datorită marilor uh, latifundiari, proprietari de terenuri care vor beneficia acum de pe urma acestui uh, acord. Și nu în ultimul rând, pentru că niciodată nu s-a spus, nu s-a, explicat, domnule președinte, de către Comisie indiferent uh, de câte ori am întrebat, care este problema cu Hondurasul? De ce Comisia a ignorat natura guvernului acestei țări, care a ajuns la putere în urma unei lovituri de stat și a încercat să se legitimeze printr-o, prin alegeri uh, aproape înscenate cum menținem coerența, cum, cum uh, păstrăm uh, principiile conform cărora Uniunea Europeană militează pentru drepturile omului și valori fundamentale și, pe de altă parte, uh, acordurile comerciale. Domnul Schulz. Da, domnule președinte, tocmai am fost în Ecuador, uh, am avut o conversație și o întâlnire cu uh, sectorul producător de banane de acolo. Ei au spus foarte clar că pentru ei problema ban- exportului de banane și orice acord comercial cu Uniunea Europeană este o problemă de viață și moarte. Discutam situația producătorilor mici și mijlocii pe care acest acord îi afectează foarte mult și de aceea vreau să pun aici problema aceasta, pentru că vorbim despre perspectivele acordurilor uh, comerciale cu privire la banane. Apreciez uh, poziția uh, doamnei raportor, dar să nu uităm că încă nu au intrat în vigoare noile acorduri așa cum spunea și colega de la PP, reducerea uh, taxelor uh, se va face gradual până în 2017. Acest lucru pune presiune asupra țărilor care încă nu au ajuns la un acord în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Nu am discutat încă aceste acorduri cu America Centrală, dar și pentru ei sunt prevăzute aceleași reduceri tarifare. De aceea aș vrea să pun problema. Cum rezolvăm problema? O să fim întrebați ce înseamnă reducerea tarifelor în uh, cadrul negocierilor în curs cu alte țări din America Latină. Și uh, va trebui de asemenea să ne respectăm angajamentele luate în cadrul uh, OMC privind reducerea tarifelor și taxelor. Cum rezolvăm această situație? Thank you, President. Thank you to, to Francesca Balzani for her introduction. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Francesca Balzani pentru introducere. Cred că este o, un subiect foarte delicat, sensibil din punct de vedere politic uh, și de câte ori am vorbit cu țările ACP, cu ambasadorii acestora, cu organizațiile neguvernamentale de acolo, am reușit să ne dăm seama cum uh, sunt percepute acordurile de la Geneva în aceste țări. Personal sprijin acordurile, în orice caz, cred că era o consecință logică inevitabilă a unui număr de lucruri explicate deja de către raportor și de, și de comisie, dar aș vrea în același timp să aflu mai multe informații de la comisie în ceea ce privește o evaluare de impact pe care cred că au făcut-o privind consecințele economice și sociale la nivelul țărilor ACP afectate de aceste acorduri. Și mai e ceva ce cred că ar trebui să fie uh, luat în considerare. Acest ajutor de 200 de milioane date de Uniunea Europeană producătorilor din ACP pentru a-și uh, ajusta nivelul producției, a-și uh, consolida capacitățile de export și așa mai departe. Nu e prima dată când Uniunea Europeană acordă sprijin financiar suplimentar producătorilor pentru a le uh, crește capacitățile de producție și de export. Adesea acești bani nu ajung cu adevărat la cei care merită și au nevoie de ei. Într-o oarecare măsură, banii sunt pierduți Uh, pe drum în birocrația țărilor uh, respective, în uh, administrație de la nivel central până la nivel local și micii producători, care sunt cei mai afectați, ajung să beneficieze cel mai puțin. De aceea vreau să întreb dacă Comisia are informații, nu numai informații, dar și Uh, cunoștințe privind mecanismul pe care Comisia îl va folosi pentru a se asigura că aceste fonduri vor fi folosite eficient și în scopul pentru care au fost prevăzute. Acest uh, instrument poate contribui la responsabilizarea guvernelor din statele ACP cu privire la utilizarea acestor fonduri, care s-ar putea să fie ultimele Uh, pe care ei le primesc în calitate de sprijin financiar pentru producătorii de banane. Mulțumim! A fost uh, deci o primă rundă de uh, schimburi de vedere, însă Comisia a primit deja destule întrebări, de aceea cred că ar fi momentul să profitați de ocazie pentru a răspunde la cele întrebate aici. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să <laughs> răspund la toate întrebările. În primul rând, în ceea ce privește evaluarea de impact asupra micilor producători, în special Comisia, a finanțat o evaluare a cadrului de asistență pe 10 ani SFA pentru uh, țările care sunt în mod tradițional furnizoare de banane, exportatoare de banane. Acest studiu a costat 30, uh, 75 de milioane și a constatat că provocările rămân aceleași pentru exportatorii din țările ACP, că aceste țări trebuie să rezolve pe plan intern anumite probleme cu sprijin internațional această evaluare a constatat că se impune nevoia ca producătorii să primească sprijin internațional, mai ales pentru că aceste țări trebuie să investească mai mult dacă doresc să fie competitive în raport cu uh, producătorii latinoamericani. De asemenea, e adevărat că unele țări între timp uh, au uh, sistat exporturile dar este de asemenea adevărat că toate studiile efectuate în sectorul bananelor au constatat că competitivitatea diverselor uh, uh, state variază foarte mult. În Africa, de exemplu, există țări care sunt deja foarte competitive și unii uh, mici uh, producători din Caraibe au început să aibă mari probleme cu accesul la piață. Uh, aceste țări uh, încearcă în continuare să rămână pe piață. Noi am, uh, uh, încercăm să furnizăm măsuri de sprijin. Aceste fonduri de 200 de milioane au fost alocate pe baza concluziilor studiului SFA, studiul evaluării de impact, tipurile de măsuri care vor fi finanțate prin acest program se, adre- se uh, vor decide de către țările ACP în sine. Ele vor decide ce măsuri doresc să ia pentru a rămâne pe piața europeană și uh, ce măsuri doresc ca noi să finanțăm în acest scop. De asemenea, pot folosi acești bani pentru a diversifica producția și pentru a uh, implementa noi strategii de producție. Măsurile însă le decid acele țări. În ceea ce privește eficiența acestor fonduri sau mecanismele de eficientizare a acestor fonduri, în primul rând vom face tot ce putem în funcție de procesul de uh, Uh, aprobare pentru a ne asigura că programele uh, aprobate sunt implementate. Vom, sprijini, vom uh, folosi sprijin bugetar de fiecare dată când condițiile specifice din fiecare țară ne vor permite. Această metodă pare să fie cea mai eficientă și rapidă pentru punerea în aplicare de măsuri. Vom trece acum la măsura drepturilor lucrătorilor și a puterii corporatiste la nivelul multinaționalelor e adevărat că există foarte multe dintre acestea în Statele Unite, mai există câteva în Ecuador și Fives care are uh, sediul în Irlanda. nu există o corespondență directă între America Latină și uh, aceste multinaționale. Ele sunt prezente atât uh, în America Latină cât și în Africa. Mm, producția lor e diversificată și sperăm că din punctul de vedere al drepturilor omului acest acord va avea un uh, impact pozitiv uh, pentru că prin reducerea taxelor vor crește marjele producătorilor și aceștia își vor uh, uh, permite să asigure dreptul, condiții mai bune de muncă lucrătorilor. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, uh, uh, Acestea uh, sunt în cadrul uh, OMC-ului în desfășurare uh, cu anumite țări uh, din America de Sud și America Latină. Nu cred însă că trebuie să uh, că vor afect, că acest acord va afecta în vreun fel negocierile în desfășurare. În ceea ce privește contradicția dintre uh, Uh, acordul OMC și acordurile de liber schimb în politica noastră comercială pune pe primul loc uh, negocierile OMC și sistemul uh, multilateral, de acorduri multilaterale. Se mai pune problema și uh, de relație politică cu aceste țări, de uh, drepturile omului, acordurile noastre de uh, liber schimb au capitole dedicate pentru uh, dezvoltare socială, pentru respectarea drepturilor omului, tocmai pentru a promova aplicarea drepturilor omului și asigurarea unor condiții mai bune de muncă în aceste țări. Vom trece în curând la sistemul Uh, OMC Plus uh, și vom încerca să uh, influențăm în mod pozitiv politicile din statele cu care încheiem aceste acorduri pe viitor. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna raportor, aveți vreo remarcă de încheiere? Mi se pare că pentru un prim schimb de opinii pe acest subiect au fost foarte multe intervenții și foarte multe precizări. Sper să primim și primele răspunsuri în cadrul audierilor pe care le vom organiza, care au fost deja stabilite și sper că atunci să uh, auzim și care sunt preocupările și temerile diferitelor părți implicate și direct afectate de acordul de la Geneva. Deci am luat notă de tot ce s-a spus, am luat notă de uh, întrebările care au fost adresate și voi ține cont de toate acestea pentru proiectul de raport și aștept audierile. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la punctul 19. E vorba de o prezentare a Comisiei privind situația actuală a acordurilor de parteneriat economic. După cum știți, în anul 2000, statele ACP și Uniunea Europeană au stabilit să încheie noi acorduri comerciale care să fie compatibile cu regulile OMC pentru a se restabili regimul unilateral sau preferințele comerciale care au fost acordate anterior de Uniunea Europeană omologilor din ACP, conform regulilor în vigoare la vremea respectivă, ceea ce se consideră a fi contrar regulilor OMC. Nego- renegocierea a început în 2002, obiectivul fiind să se încheie până în 21 decembrie 2007. La 1 ianuarie 2008 derogarea OMC referitoare la acordurile comerciale existente între ACP și Uniunea Europeană avea să expire. Cu toate acestea, acordul uh, cu ACP a fost acordul cu statele din Caraibe a fost singurul din șase uh, care a beneficiat de uh, transformarea într-un acord european de parteneriat economic în acest calendar. Celelalte state au semnat acorduri interimare și negocierea acordurilor cuprinzătoare sunt încă în desfășurare. Începând cu 2004, Comisia noastră, Comisia de Comerț Internațional, a urmărit îndeaproape negocierile acordurilor de parteneriat economic cu diferitele regiuni. Și în 2009, Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții, câte una pentru fiecare acord de parteneriat economic, exprimându-și poziția legată de aceste acorduri. Și în aceeași zi, Parlamentul European și-a dat uh, avizul avizul conform legat de acordurile de inter, la acordurile interimare cu coasta de Fildeș, Cotivoar. Am dori acum să rugăm Comisia să ne prezinte situația actuală a acordurilor de parteneriat economic interimare și în legătură cu negocierea viitoarelor acorduri de parteneriat economic cu statele care au mai rămas. Dau cuvântul doamnei Sandra Galina din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare excelentă. Vă rugăm să vorbiți mai aproape de microfon, spune președintele, pentru că sunetul nu este atât de bun. Da, după cum spuneam, vă mulțumesc pentru acest rezumat și această introducere excelente care ne uh, scutesc de uh, multe pentru că întârziem și Cred că și uh, directorul adjunct de la direcția mea generală va veni în curând pentru reuniunea cu ușile închise. Aș dori să-mi împart prezentarea în două. În primul rând, observații generale și în a doua parte să mă refer specific la diferitele regiuni, pentru că bănuiesc că veți dori să aflați ce se întâmplă în fiecare regiune pe scurt. În ceea ce privește observațiile generale, aș spune că EPA au făcut mari progrese, dar nu au ajuns încă la uh, perfecțiune. Există domenii și regiuni în care progresul a fost mai rapid și domenii și regiuni în care progresul a fost mai lent. APE-urile sunt eminamente instrumente de dezvoltare pentru comisie, sunt instrumente care ne ajută să promovăm valorile și principiile stabilite la Cotonou nu e vorba doar de compatibilitatea cu OMC, ci e vorba de o guvernanță ameliorată și de regio- eh, integrare regională ameliorată, folosindu-se posibilitățile comerciale pentru scopuri de dezvoltare. Cred că putem, prin intermediul APE-urilor, să uh, stimulăm reformele, guvernanța și chiar și integrarea regională, dar numai în măsura în care părțile implicate o doresc. În ceea ce privește integrarea regională, aș dori să fiu limpede. Aceasta se face în ritmul statelor ACP și nu altfel. Noi înlesnim uh, colaborarea aceasta în funcție de realitățile regionale existente, dar nu dorim să o influențăm noi direct. Comisia a avut uh, ocazii de interacțiune cu comunitatea ACP până acum. Comisarul a avut uh, o reuniune ministerială cu miniștrii cu miniștrii uh, ESA și cu miniștrii AEC. Pe, se va întâlni pe 9 iunie. Credem că există uh, progrese și vreau să uh, menționez regiunile EAC și Africa de Vest. Cred că știți că planul este să ne îndreptăm către niște acorduri complete, însă, încă o dată, depinde de statele ACP. După cum am subliniat, s-a semnat și s-a uh, demarat un acord complet cu statele ACP uh, cu statele din Caraibe, membre ACP, e vorba de acordul CARIFORUM și summitul uh, respectiv ne-a permis să încheiem acest acord. Cred că este un exemplu foarte bun. Avem negocieri cu diferitele regiuni, dar pentru a fi clară și pentru a vă prezenta doar un rezumat și nu uh, chestiunea în amănunt, vă spun că sunt anumite subiecte recurente. Uh, Probabil v-ați dat seama. Este vorba de clauza de uh, neexecutare. Cred că știți uh, despre ce e vorba. Este o clauză uh, din tratatul de la Cotonou și anume cea referitoare la posibilitatea de a retrage tratamentul preferențial pe motiv de încălcare a drepturilor omului, de exemplu. Nu vreau să insist, dar cred că vă dați seama că pentru că această clauză exista la Cotonou, nu putem să o excludem din acordurile noastre de parteneriat. Mai sunt fricțiuni recurente în legătură cu așa numita clauza a națiunii celei mai favorizate și pot să intru în detalii dacă doriți, dar pe scurt e un mod de a se garanta ca cei care au semnat la început să nu fie penalizați mai târziu. Deci, statele ACP care au semnat acorduri de parteneriat economic mai devreme să nu fie penalizate de câte uh, cât de ori vor apărea alte acorduri cu alte sisteme de preferințe. Avem probleme legate de uh, acoperire și pot să intru aici în detalii dacă doriți, dar uh, voi putea reveni la alte sesiuni de informare. știți că sunt tensiuni politice foarte mari pentru că în anumite regiuni există state care au interesul de a menține regiunea închisă, numai pentru ele. Deci nu este o situație prea clară în unele cazuri și nu este în niciun caz spre binele celor mai săraci. Mm, ne-am confruntat și cu diferite tensiuni și fricțiuni în legătură cu un element major și anume fondurile care sunt alocate în general pentru ajutarea statelor ACP pentru a implementa APE-urile. Trebuie să vă spun că uh, Comisia are convingerea că până la urmă, dacă va exista voința politică, toate aceste chestiuni vor putea fi rezolvate. Deci e mai mult o chestiune de voință politică decât de uh, detalii tehnice și chichițe la fiecare aspect. Am să încep cu comunitatea din Africa de Est, în, pentru a trece la partea a doua a prezentării mele. Aici avem cinci țări una este în curs de dezvoltare, Kenya. Toate celelalte sunt uh, țări mai puțin dezvoltate. Și uh, de aceea ni se pare că uh, această regiune este o adevărată perlă rară, pentru că doresc, statele din această regiune doresc să devină o piață comună. Și uh, este o regiune deosebită în acest pachet ACP pentru că există un comerț regional uh, foarte important. Această regiune desfășoară comerț cu alte părți din lume, cu alte părți din Africa și de aceea e foarte interesantă. În alte cazuri, situația este mai uh, um, unul la unul. Este, regiunea ACP respectivă este Uh, legată de Europa și atât. Dar Africa de Est este un exemplu foarte interesant din punct de vedere comercial. Ce se întâmplă aici? Uh, s-a început un APE și uh, acest APE intermediar s-ar putea să se semneze pe 9 iunie. Sunt multe elemente care mai trebuie să-și găsească locul deci s-ar putea să mă pripesc acum, vă rog să fiți destul de detașați când țineți cont de ce spun, dar s-ar putea ca situația să fie destul de avansată. Am să vă explic acum de ce sunt atât de precaută, pentru că există o anumită tensiune în, acest, uh, în această regiune. E vorba de pachetul Aid for Trade, este un pachet a cărui situație nu e încă clară. Nu vreau să spun rezolvată, dar nu e clară și lucrăm contra cronometru pentru a găsi o soluție. Dar, în orice caz, este un uh, APE intermediar foarte interesant care va fi semnat probabil până la sfârșitul anului. Africa de vest. Africa de vest este are o situație foarte interesantă, foarte diversă. Este o regiune interesantă din mai multe motive. Cred că aici ne apropiem într-o oarecare măsură de final. Avem perspective foarte bune de încheiere a acordului, dar încă o dată s-a uh, ezitat puțin în legătură cu partea de ajutor a pachetului. A existat o lansare politică a PAPET, un acronim, e vorba de pachetul de ajutor care corespunde APE-ului pentru Africa de Vest. E un program extraordinar, e foarte bine făcut și de câte ori îl analizez mi se pare extraordinar, dar problema este că pe plan uh, financiar este un program monstruos. Deci, există și o problemă de absorpție pentru toate fondurile pe care le vom pune noi la dispoziția ACP-urilor. Am constatat un angajament clar din partea statelor membre de a uh, oferi 6,5 miliarde și suma totală este 9,5 miliarde pe 5 ani. Deci mi se pare că este o sumă foarte mare în orice caz. Și după cum am spus, a existat o oarecare problemă aici și uh, un al doilea domeniu de conflict conexiunea dintre clauza națiunii cele mai favorizate și uh, acoperirea mai extinsă și fiind expert în acest domeniu pot să vă spun că unele dintre excluderile pe care le-am văzut nu prea au sens dar există și posibilitatea de a merge mai departe și sper că, dată fiind ultima rundă din martie de negocieri, ă, suntem pe calea cea bună. Poate că veți întreba de ce. Nu vă pot oferi o explicație pentru care nu se progresează mai repede, dar vă pot spune că sunt foarte multe persoane implicate din partea africană ale căror mandate se apropie de sfârșit și deci unii se gândesc la ce va urma. Au fost presiuni clare din partea negociatorilor și asupra negociatorilor. În orice caz, începem mâine sesiunea de negocieri cu Oaraduru. Am să merg acolo și sper că după câteva sesiuni de negociere problemele care mai rămân în această regiune vor fi rezolvate. Plec acum la o regiune mai mare, care ar fi meritat să fie menționată în primul rând. E vorba de uh, însă de un acord mai puțin avansat. Este o uh, regiune ai cărei reprezentanți s-au întâlnit cu Comisia Nu știu dacă au existat uh, progrese, dar au fost elemente care au provocat anumite probleme. S-au uh, stabilit alte negocieri pentru sfârșitul acestei luni, e un semn foarte bun și uh, ca să fiu sinceră, noi am oferit posibilități foarte bune de uh, încheiere prin alinierea tarifelor APE intermediare și uh, a barierelor, ceea ce înseamnă deci că nu va exista niciun fel de uh, diferență între Africa de Sud și celelalte mai trebuie acum să vedem uh, ce doresc, doresc cei din regiunea Africii de Sud. Dar e vorba de o uh, ofertă care să păstreze acordul existent cu Africa de Sud. Asta ne dorim noi cel puțin. Un alt element al uh, configurației SADAC este includerea Africii de Sud. Nu e ușor, dar uh, cred că se poate face. Trecem acum la grupul ESA. Cred că și dacă vă uitați pe hartă, vă veți da seama că e vorba de o regiune foarte eterogenă și uh, eterogeneitatea geografică corespunde și unei situații economice eterogene. Sigur că există părți mai bogate dar uh, și mai sărace, dar sunt distribuite cât de cât divers pe hartă. Iată că a sosit directorul general, trebuie să închei cât de repede. Trebuie să ne gândim la ce vor să facă și ce pot să facă. Ca să vă fac un rezumat scurt a ceea ce s-a făcut până acum, ca să știți cum stăm, uh, Mauritiu, Madagascar, Seychelles au semnat deja APE-uri și alții, Zambia și Comorele, abia au început procedura. Ca să vă dați seama cum stăm. Noi am dorit să creăm un fel de foaie de parcurs pentru că noi credem că aceste state vor uh, intra într-o uh, configurație regională pe măsură ce se vor simți pregătite să o facă. Africa Centrală am să fiu cât se poate de succint. Aici este, se întâmplă foarte puține, mai ales pentru că miniștrii uh, merg de la o extremă la alta. Am avut declarații foarte bune de la unii prim-ministri, foarte importante în contextul respectivelor state. Și pe de altă parte a avut o întâlnire a ministrilor comerțului și declarațiile nu au fost la fel de pozitive. Deci așteptăm reluarea negocierilor. Bănuiesc că respectivele state ne vor spune când sunt gata să vină la masa, la masa negocierilor și să reia de unde am rămas cu un an în urmă. Pacific, știți că Papua, Noua Guinee și Fiji au semnat și cred că foarte curând se va ajunge la un uh, consens Vom avea, sigur, nevoie de timp, dar sunt acorduri foarte bune și eu aș spune că acestea sunt singurele două state care au relații comerciale cu Uniunea Comercială acum, cu Uniunea Europeană acum. Și trebuie să ținem cont și de ce vor celelalte state, pentru că este o regiune foarte diversă, unde impunerea unui cadru nu are neapărat sens. În legătură cu Caraibele, vreau să repet ce am spus, am lansat în sfârșit, uh, prin întâlnirea de la uh, summitul UE America Latină, acest prim consiliu APE pentru Forum și nu pot să vă ascund că mai există o mică problemă legată de acordurile dintre cei 14 membri CARICOM și Republica Dominicană. Dar, încă o dată, dacă va fi voință politică, cred că se va rezolva și am să mă opresc aici înainte să fie prea târziu. Aș dori să știu dacă există membri ai comisiei care doresc să adreseze întrebări comisiei, având în vedere că sunteți aici și ați făcut această prezentare. Primul vorbitor este Gabi Schlitzer și apoi urmează domnul Martin. Mai întâi din partea verzilor. Aș dori să adresez această întrebare cu condiția ca doamna reprezentantă să răspundă imediat pentru că trebuie să plec. Mulțumesc. În primul rând, o întrebare de principiu. Aceste negocieri durează de câțiva ani deja. Ați menționat care sunt posibilitățile de utilizare a comerțului în vederea dezvoltării și pentru uh, integrarea regională la o viteză optimă. Totul sună foarte simplu, dar vreau să știu de ce nu se pune nimic în practică, unde sunt conflictele, unde sunt dezacordurile, unde se blochează procesul. Dacă ei vin și ne spun nu vrem asta, când putem noi să spunem că acceptăm faptul că nu se vrea ceva și scoatem acest lucru din acord? Să zicem că putem avea un acord minimalist pentru ca mai apoi să soluționăm problemele pe măsură ce acestea survin. Deci vom putea avea un acord minimalist la început, pentru ca mai apoi, pe parcurs, să îl lărgim pe măsură ce statele participante sunt pregătite să facă acest lucru. De asemenea, când discutăm despre uh, tarife conflictuale, putem să luăm uh, drept exemplu Namibia. Dacă sunt probleme, vreau să știu de ce și dacă nu sunt probleme, foarte bine. Dar aș vrea să cunosc situația. O să încep mai întâi cu tarifele de export. Știu că am fost la Geneva, negociatorul principal uh, pentru acest subiect și știu că tarifele de export reprezintă un subiect extrem de spinos. Există însă țări în curs de dezvoltare în uh, cadrul ACP, care difer, în care situația lor, cu o situație diferită de a celorlalte. Astfel, am, le-am descris ca fiind economiile mici și vulnerabile în runda de la Doha. Acestea nu redau nici măcar 2% din comerțul mondial per total. Prin urmare, uh, nu putem să mergem în fața acestora și să fim absolut lipsiți de sensibilitate la problemele manifestate în această țară când vine vorba de venituri. Pe bună dreptate ați menționat Namibia, dar aceasta are un stat vecin uh, în care taxele de export reprezintă o problemă destul de spinoasă. Așadar, încercăm acum să proiectăm prin schimbări de guvernanță un regim mai democratic pentru aplicarea taxelor. Taxele de export nu reprezintă neapărat răspunsul ce se întâmplă. Ridicăm taxe pentru că este foarte ușor să facem acest lucru, dar totodată provocăm o mai mare dinamică, un efect de dinamică foarte accelerat. Deci nu reprezintă neapărat rețeta succesului acest demers. Dar pot să vă asigur că prin strategia APE uh, nu dorim acum să ne referim neapărat la taxele de export, pentru că vorbim despre niște state destul de sărace, nu neapărat despre Namibia, care exportă carne de vită fără taxe vamale aplicabile. Sunt de acord cu dumneavoastră, 100% la cu acordurile minimaliste. Președinte, intervine, vă rog să fiți succintă doriți să fiu succintă, este foarte simplu atunci. În ceea ce privește materiile prime, nu dorim să eliminăm taxele de export în acordurile APE. Dacă putem face acest lucru, atunci trebuie să găsim un substitut pentru aceste venituri, pentru că altfel acea țară nu are posibilitatea de a merge mai departe. Acordurile APE nu reprezintă neapărat acorduri de liber schimb, să nu uităm. În ceea ce privește acordurile minimaliste, perfect, aș aprecia foarte mult această abordare și apreciez și obiectul acesta că pe măsură ce se avansează se ajunge la um, acord APE interimar și așa mai departe. Dar de ce nu se întâmplă acest lucru în realitate? Dată fiind experiența mea la acest capitol, în cazul APE există o mare lipsă de capacitate. Capacitatea negocierilor lipsește de cele mai multe ori, prin urmare se ajunge la situații în care se politizează foarte mult aspectele APE-urilor. De asemenea, și firul narativ urmat pe calea APE-urilor um, se concentrează pe un instrument de dezvoltare care te ajută să Uh, te, uh, să progresezi. E ce, să nu uităm, reprezintă un potențial instrument care să întărească această uh, acest punct de plecare, dar pentru a face acest lucru este nevoie de un acord și permiteți-mi să fiu sinceră, să nu uităm că în Uniunea Europeană avem mari dificultăți cu aceste regiuni care nu au neapărat un nucleu instituțional atât de bine dezvoltat ca cel european. Și atunci, în lipsa unui cuvânt mai bun, trebuie să dăm dovadă de răbdare. Trebuie să avem încredere că toată lumea se străduiește să ajungă la rezultatul optim. Eu cred că Partenerii vizați se descurcă destul de bine. Acum ar avea nevoie pe ultima sută de membri de acea voință politică absolut necesară pentru a trece la o agendă mult mai ambi- ambițioasă. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la ceilalți membri ai comisiei. David Martin dorește să ia cuvântul, acesta fiind um, raportorul pentru zona acordurilor de parteneriat economic din ACP. Mulțumesc, spune vorbitorul. Trebuie să recunosc, sunt puțin confuz. Ați ilustrat astăzi o strategie sensibilă și anume aceea că trebuie să avem răbdare cu statele ACP, cu acestea să se îndrepte în propriul lor lind către APE-uri. Însă, din câte știu eu, se manifestă oarecare presiune la adresa acestora în realitate pentru a ajunge într-adevăr la AP-uri și atunci este foarte dificil pentru noi să ne dăm seama unde este plasat adevărul. Pe bună dreptate, dumneavoastră ați menționat despre faptul că statele ACP uh, se îndreaptă către dezvoltarea regională, dar ce vedem noi este deseori faptul că negocierile pentru APE Uh, se duc la nivelul statelor uh, mai puțin dezvoltate care se resimt oarecare presiune, iar statele în curs de dezvoltare se tem să nu piardă din această cauză, din această relație. Și atunci negocierile divizează aceste regiuni. Am fost uh, raportor și pentru AP Caliform și am discutat cu o serie de reprezentanți ai guvernelor din Caraibe care au fost extrem de dezamăgiți, dezamăgiți fiind puțin spus, în ceea ce privește expertiza tehnică de care au beneficiat pentru a se adapta la noul regim. Asistența oferită, de exemplu, în uh, conformarea la standardelor de igienă a fost una defectoasă. Banii, într-adevăr, există, fondurile există, dar se pare că proiectele nu demarează așa cum ne-am fi așteptat și acum există temerea că se vor înregistra pierderi ale veniturilor în ceea ce privește taxele, perceperea de taxe vamale. Așadar, după cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să se găsească venituri sociale alternative și, desigur, uh, modul în care se caută acum o, un venit stabil, nu este unul uh, care îi face pe toți fericiți. Președintele, aș dori să-l ascultăm acum și pe Joe Higgins din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mă înșel, doar 10 state africane au semnat parteneriate economice cu UE. Dar vreau să știu ce părere are Comisia. De ce atât de multe state se opun unor astfel de acorduri și de ce, în ciuda cererilor manifestate de Uniunea Europeană și anume de a deschide domeniul achizițiilor publice, al prestărilor de servicii și așa mai departe, deci în ciuda uh, acestei manifestări a deschiderii față de corporațiile europene, rezultatele sunt atât de dezamăgitoare pentru atât de multe state, în așa fel încât, iată, se ajunge la situația în care acestea nu doresc să semneze aceste acorduri. Pentru că, iată, uh, se ajunge la situația în care avem atât o relație cu micii producători, pe de o parte, și cu mari producători care doresc să profite de această situație. Aș dori așadar să adresez o întrebare comisiei. A efectuat studii reale în ceea ce privește aceste tipuri de acorduri și ce implicații au acestea pentru Africa în ultimii 20-30 de ani, să zicem? Citesc o notă informativă în care mi se spune că în acea perioadă, în Senegal, ca rezultat al acestor politici, au dispărut multe slujbe din domeniul produ- uh, producției. În, pe coasta de Fildeș, în ceea ce privește uh, sectorul auto și producătorul de încălțăminte, uh, acestea au fost practic distruse. Rata șomajului a crescut foarte mult și, nu în ultimul rând, domnule președinte, aș dori să adresez o întrebare comisiei și să întreb ce se întâmplă după acești 30 de ani în care Uh, au fost investite fonduri structurale. Vedem că rata sărăciei nu a, uh, nu a scăzut în Africa la sud de Sahara. Sărăcia a crescut chiar. Și acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de criza economică și criza alimentară, care desigur nu a făcut altceva decât să exacerbeze această situație. Prin urmare, aș dori să ne parvină informații concrete cu privire la aceste situații. Aș prefera să primim informații reale și nu argumente care spun că aceste tipuri de acorduri reprezintă o binecuvântare pentru săracii Africii. Vă mulțumesc! So for a final reply to these new additional... Și acum vă rog să răspundeți acestor uh, întrebări suplimentare. Da, mulțumesc, voi încerca să fiu concisă ca să nu l las pe Joao să aștepte. Sigur, întrebările sunt foarte interesante și aș spune că aceasta din urmă uh, mi-am pus-o și eu. De ce anumite rețete nu funcționează? Dar îmi dau seama că uh, atunci când spuneți ultimii 30 de ani de politici uh, de acest gen, acordurile de parteneriat nu au această vârstă. Trebuie să clarificăm în acest moment dacă vorbim despre investiții în zone mai problematice decât altele, dacă căutăm uh, clauze randevu pentru a încheia aceste acorduri de parteneriat odată și odată. Îmi pare rău că aș spune că criticile aduse prin intermediul acestei întrebări cer un, întrebun foarte detaliat, un răspuns foarte detaliat. Ați menționat Senegalul. Senegalul și Mauritius îmi vin în minte împreună, pentru că era vorba de două țări care au plecat de la același punct, de la același nivel, dar nivelele de corupție erau foarte diferite oameni de afaceri din Maurițiu aveau, aveau uh, uh, intenția de a investi în Senegal pentru că beneficiau de condiții fiscale mai favorabile. favorabile. Deci, în unele cazuri, <coughs> motivele sărăciei sunt foarte complexe, dar voi încerca să fac distinția între ceea ce noi încercăm să facem pentru moment pentru că avem studii de impact care uh, sunt actualizate permanent, suntem într-un contact permanent cu partenerii noștri pentru a păstra un echilibru uh, între măsurile luate și uh, impactul urmărit. Nu dorim să impunem uh, nimănui nimic, acest stil poate fi propriu altora, dar nu nou. Cred că am să mă rezum la uh, atât deocamdată, dar întrebarea merită un răspuns mai detaliat. Și am să revin la primul comentariu. Cred că adevărul este undeva la mijloc. Și eu, la un moment dat, uh, m-am confruntat cu anumite presiuni, uh, pe de-o parte din, uh, dumneavoastră, din partea dumneavoastră a statelor membre, care spun ce se întâmplă, negociem de atâta vreme și nu ajungem nicăieri. La un moment dat trebuie să ajungem la momentul adevărului, nu? Uh, ori nu se doresc aceste acorduri, noi lucrăm și încercăm să ajungem la final, să vă convingem de beneficii, dar se ajunge la un moment în care, mai ales în țările unde au existat uh, indicii că există această dorință, trebuie ca acordul să fie semnat și pus în aplicare chiar și pentru acordul Califorum, a fost foarte greu să lansăm chiar instituțiile și cred că adevărul este la mijloc. Sunt mai puțin convinsă de plângerile uh, referitoare la uh, diviziunile Pentru că anumite țări au deja acces pe piață, iar țările în curs de dezvoltare au probleme foarte mari, vă imaginați în contextul african. Acestea ar putea fi ajutate foarte mult odată cu rezolvarea toate, tuturor problemelor care țin de facilitarea comerțului putem să le spunem, veți avea acces la piața europeană. Dar ei nu vor în mod necesar acest lucru. Ei vor să reușească să respecte anumite standarde și asta cere bani, cere o structură instituțională. Deci nu ne putem opri cu aceste acorduri la nivelul comerțului cu arme. în uh, ceea ce privește critica adusă acordurilor Californum Aceste critici sunt puțin nedrepte pentru că nu există scăderi de taxe. Acestea încă nu s-au aplicat. Vor veni mai târziu. Și vor fi însoțite de măsuri de sprijin pe care le-am uh, prevăzut. Iar acest sprijin țin de, de capacitatea de absorpție. Noi furnizăm banii și ei trebuie să stabilească ce fac cu acești bani. Dar trebuie să facă și ei eforturi pentru ca aceste proiecte să ia formă și să se materializeze. Azi dimineață chiar discutam uh, despre acordurile caliform și despre banii care rămân necheltuiți. Mulțumesc! Da, este un proces uh, în desfășurare, spune domnul președinte. Aș avea ceva de adăugat dacă se poate. Și cred că e foarte important. Reprezentanta Comisiei a spus de vreo 5 ori, nu pot să vă dau un răspuns detaliat. Poate că n-a fost foarte detaliat, dar a fost foarte lung răspunsul. Colegul meu, Joe Higgins, a făcut o critică foarte importantă și de 30 de ani spunem același lucru, iar domnul Higgins merită un răspuns detaliat. Am numărat uh, reprezentanții comisiei, sunt șase persoane aici și nu ar trebui să fie peste puterile lor să îi dea domnului Higgins un răspuns foarte bine uh, fundamentat pentru că această critică se repetă de foarte mult timp. Nu putem noi să judecăm capacitatea Comisiei de a răspunde la întrebări, spune președintele. Și vă mulțumesc foarte mult. Sper că este ultima dată când vorbim despre aceste lucruri și veți avea și noastră, domnule Dartmouth, posibilitatea să le discutați cu altă ocazie. Uh, urmează o întâlnire cu ușile închise, de aceea îi rog pe cei care uh, nu trebuie să participe la ea să părăsească sala. Uh, um